works this way. Okay, right. If uh, everybody is ready, we'll, we'll start because uh, it's always a bit hair-raising. Bună ziua, haideți să începem ca să uh, nu fim obligați uh, spre sfârșit să ne grăbim. Mai întâi haideți să adoptăm ordinea de zi, nu se opune nimeni, ceea ce înseamnă că se adoptă. Mâine se vor face anunțurile din partea președinției, astfel încât acum avem uh, doar dialogul monetar cu președintele Draghi al Băncii Centrale Europene, singurul punct de pe ordinea de zi, după care o să avem audierea cu Mario Draghi ca președinte al uh, Comitetului de Riscuri Sistemice. Acestea sunt două evenimente separate, vreau să vă reamintesc, și uh, încercăm totuși să le menținem și încercăm să le menținem separate, deci. Uh, știți care este formatul, uh, bineînțeles. Dau cuvântul lui Mario pentru câteva um, pentru o prezentare introductivă, după care trecem la o sesiune de întrebări și răspunsuri pe bucăți de 5 minute. Deci vă rog, dacă um, nu vă întindeți prea mult la întrebări, veți avea ocazia unei întrebări suplimentare, dar dacă Mario răspunde, uh, vă dă un răspuns, un răspuns foarte lung, nu veți mai avea timp și se poate întâmpla acest lucru, fiindcă este un subiect extrem de interesant. Madam Chair, honorable members of the Committee on Economic and Monetary Affairs. Doamnă președinte, stimați membri ai Comitetului pentru Afaceri Monetare și Economice, mă bucur să mă aflu din nou în Parlamentul European și în fața comisiei dumneavoastră pentru schimbul nostru de vederi regulat. Pășim în 2013 într-un mediu financiar stabil, mai stabil decât în ultimii ani. Am obținut acest lucru prin reforme concertate de către guverne și parlamente și acțiuni hotărâte din partea instituțiilor europene. Dar mai e nevoie de eforturi suplimentare pentru a ne asigura că Europa își continuă ieșirea din criză pentru a recrea, reda încrederea în rândul investitorilor și cetățenilor și pentru a ajunge din nou la stabilitate și creștere. Parlamentul European joacă un rol foarte important în uh, această agenda reformei. Mă refer aici la adoptarea legislației pentru mecanismul de, unic de supraveghere, care este extrem de important în ceea ce privește progresul ce trebuie înregistrat către o uniune financiară. Astăzi o să trec în vedere evoluțiile economice și monetare din zona euro din decembrie, după care voi vorbi despre cele două subiecte pe care le-ați ales pentru discuție. Este vorba despre impactul unui mediu, unei rate a dobânzii scăzute și crearea acestui mecanism unic de soluționare. De la ultima noastră întâlnire, mm, Consiliul de Guvernare a lăsat ratele neschimbate. Rata de refinanțare este de 0,75%, cea pentru facilitatea de depozitare la 0% și cea pentru uh, facilitatea de uh, creditare de la 1,5%. Activitatea economică s-a contractat uh, în cel de-al um, treilea trimestru consecutiv uh, în 2012, iar indicatorii au anunțat uh, încă o, o situație slabă la începutul 2013 cu cererea internă la niveluri scăzute. Aceste uh, lucruri sunt cauzate de, de neîncrederea consumatorilor și investitorilor și în, necesit, în ajustările la bilanțiere necesare în sectorul privat și public. Această slăbiciune economică în prima parte a 2013 va fi uh, urmată de o redresare treptată uh, pe parcursul anului. Uh, cererea mondială consolidată, politica noastră monetară și îmbunătățirea încrederii în piețele financiare în zona euro ar trebui să aibă un efect pozitiv asupra economiei în, în ceea ce privește decizia de investiție și ar trebui să sprijine redresarea economică. Chiar dacă nu am ajuns încă la o îmbunătățire reală uh, și susținută în economia reală, indicatorii statistici au confirmat uh, aceste rezultate de stabilizare a mediului de afaceri și a încrederii consumatorilor, chiar dacă la un nivel scăzut. Pe termen mai lung, îmbunătățirea încrederii în piețele financiare din uh, vara trecută a fost semnificativă. În ceea ce privește rata dobânzii, dați-mi voie să vă spun foarte clar că acesta nu, este un obiectiv, acesta nu este un obiectiv politic, dar este foarte important pentru creștere și stabilitatea prețurilor. Un alt uh, semn al uh, încrederii îmbunătățite este rambursarea anticipată de către contrapărți în, uh, în uh, prima dintre cele Uh, două operațiuni pe perioadă de uh, trei ani din decembrie 2011 și martie 2012. Acest uh, lucru înseamnă că băncile sunt mai puțin sigure în ceea ce privește perspectivele de finanțare pe termen lung decât acum un an. Vom monitoriza de aproape situația de pe piața financiară și impactul asupra politicii monetare, care va încerca să țină cont de alocarea lichidităților riscul uh, economic pentru zona euro este în scădere. Este vorba aici de posibilitatea de a avea o cerere mai slabă decât se așteaptă la nivelul exporturilor, de o aplicare mai înceată a reformelor structurale în zona euro, precum și chestiuni geopolitice și dezechilibre în, în țări industrializate mari, care ar putea avea impact asupra uh, evoluțiilor uh, pe piețele financiare și pe piețele mondiale de mărfuri. Acești factori ar putea să submineze uh, încrederea și uh, progresul legislat în acest sens și să întârzie regresarea. Inflația anuală în zona euro rămâne moderată, căzând de la, scăzând de la 2,5% în octombrie la 2,2% în noiembrie și decembrie și chiar la 2,0% în ianuarie, așa cum am prevăzut. Se așteaptă ca inflația să scadă la sub 2% în viitorul apropiat. Riscurile în ceea ce privește perspectiva evoluției prețurilor rămân uh, echilibrate pe termen mediu riscuri crescute uh, țin de prețurile uh, administrate mai ridicate și taxele indirecte, precum și prețul um, petrolului mai ridicat și uh, alte uh, riscuri inferioare care um, provin din activitatea economică mai slabă și aprecierea ratei dobânzilor pentru moneda euro prognoza inflației pentru zona euro rămâne uh, pe uh, schema guvern, Consiliului de Guvernare la nivelul obiectivelor și menținerea ratei inflației aproape de 2%. Analiza monetară este consecventă cu stabilitatea prețurilor, iar um, ritmul uh, subiacent al expansiunii monetare și dinamica creditelor rămâne scăzut rata de creștere anuală a creditelor în sectorul privat rămâne negativă. Iar uh, dinamica creditelor scăzută reflectă etapa actuală a ciclului de afaceri. Presiunea uh, inflației ar trebui să, răm- să fie menținută în cadrul uh, orizontului nostru de politici. Fiind toate aceste lucruri, mm, se poate spune că uh, politica monetară um, rămâne echilibrată. Acum vreau să mă refer la um, rata dobânzii scăzută. Impactul crizei financiare mondiale asupra economiei și asupra evoluțiilor, evoluției prețurilor a fost uh, fără precedent. Am luat uh, măsuri fără precedent pentru a răspunde acesteia și pentru a evita riscurile aduse stabilității prețurilor în conformitate cu mandatul nostru primar. În primul rând, am redus uh, rata dobânzii cheie la nivelul de 0,75%, un nivel fără precedent în aproape toate țările din zona euro. Rata dobânzii uh, pe piața interbancară um, este aproape mai este mai mic, aproape de zero. În al doilea rând, am încercat să preîntâmpinăm o reducere a creditului către economia reală. Am dat băncilor acces către finanțare de la Banca Centrală în toate operațiunile de refinanțare. Am extins maturitatea media a acestor operațiuni. Am extins uh, uh setul de garanții colaterale eligibile. Iar această asigurare de finanțare pentru bănci a preîntâmpinat uh, o îndatorare uh, o, re, o reducere a efectului de levier în sectorul financiar și a evitat uh, o, o prăbușire a piețelor financiare și a creditului, ceea ce ar fi avut implicații negative asupra stabilității prețurilor. Așa am reușit să asigurăm stabilitatea prețurilor și să stabilizăm uh, Uh, așteptările de, și cotele de inflație pe o perioadă, pentru o perioadă excepțională. Bineînțeles, BCE-ul își dă seama care sunt um, provocările ce pot apărea de pe baza unei, de pe urma unei perioade mai lungi de de rate a dobânzii scăzute. Dați-mi voie să vorbesc despre aceste trei provocări. În primul rând, aceste rate scăzute pot afecta posibilitatea uh, deponenților și investitorilor de a genera profit. Acest lucru este valabil pentru instituțiile care au ca obiectiv uh, profituri nominale, cum ar fi asigurările, companiile de asigurări și fondurile de pensii. Dar prin asigurarea stabilității prețurilor pe perioada crizei, politica monetară și-a adus contribuția către condiții financiare mai stabile. Acest lucru este foarte important pentru interesele uh, deponenților și investitorilor, fiindcă putem avea profit durabil într-un mediu stabil. Cea de la provocare ține de stimulente. O perioadă mai lungă de rate scăzute și uh, lichiditate înlesnește creditele cu costuri scăzute. Astfel, băncile au mai puține stimulente să monitorizeze uh, riscul de credit cum trebuie și ar putea să dea prea multe credite unor uh, afaceri neprofitabile de-a lungul timpului, această alocare proastă a resurselor financiare va submina productivitatea generală și va duce la o scădere a creșterii și ocupării forței de muncă. Cea de-a treia provocare este faptul că um, acest uh, lucru ar putea să crească uh, prețul uh, imobiliarilor și în alte piețe de active. Așa cum s-a dovedit, astfel de bășici uh, Uh, reprezintă costuri uh, foarte mari pentru economia reală. Iar întrebarea care se pune este dacă politica monetară ar putea să fie folosită activ pentru uh, a preîntâmpina aceste bule, un, uh, mulțumită politicii noastre monetare, reușim să facem acest lucru în mare măsură. Ne concentrăm pe orizontul de termen mediu și ținem cont de evoluțiile monetare în analiza riscurilor uh, legate de stabilitatea prețurilor. Vreau să vă spun foarte clar că schimbările din, legate de rata dobânzii nu sunt cel mai bun instrument pentru a face față dezechilibrelor financiare. Și ar trebui să fie folosite aceste instrumente numai în uh, împrejurări foarte speciale, de momentul în care, în momentul în care prețul activelor uh, periclitează stabilitatea, stabilitatea prețurilor în zona euro. În absența acestor dezechilibre în zona euro, instrumentele potrivite pentru rezolvarea dezechilibrelor din acest domeniu sunt, se găsesc la nivel uh, național. Pentru a evita crearea unor riscuri excesive în sistemul financiar sau pe piața imobiliară, autoritățile naționale au la dispoziția lor instrumente uh, fiscale și de supraveghere. Resolution mechanism. Să trecem acum la cea de-a doua temă de discuție și anume stabilirea mecanismului de rezoluție unică. Este vorba de cel de-al uh, uh, doilea pilon, cât și de primul pilon al acestui uh, mecanism de supraveghere. Mecanismul unic de rezoluție trebuie să fie sub controlul unei singure autorități care dispune de Fondul European de Rezoluție. Uh, știu care a fost uh, declarația Consiliului European din decembrie, care a arătat că în 2013 Comisia va înainta o propunere pentru un astfel de mecanism uh, pentru, evident, statele membre care participă la mecanismul unic de supraveghere. Banca Centrală Europeană este de acord cu Consiliul European cu privire la calendarul acestui mecanism de rezoluție unică, și anume faptul că va fi necesar odată ce supravegherea bancară trece la mecanismul unic de supraveghere. Prin urmare, salutăm faptul că Consiliul European uh, încurajează colegiuitorii să examineze această propunere ca o prioritate în intenția de a o adopta în actualul ciclu parlamentar. Există patru motive principale pentru un astfel de mecanism de rezoluție unică cu o singură autoritate, cu autoritate unică de rezoluție în centrul său. Primul motiv este că doar o astfel de autoritate va fi în măsură să asigure un proces decizional la timp și imparțial bazat pe dimensiunea europeană. Într-o situație când este nevoie de o rezoluție transfrontalieră, autoritatea de rezoluție unică ar evita axarea pe interesele pur naționale și va urmări strategia de rezoluție cea mai optimă reducând problemele de coordonare. În al doilea rând, autoritatea va urmări strategia cea mai puțin costisitoare, evaluând efectele posibile transfrontaliere și problemele sistemice și se va asigura că aceste costuri de rezoluție sunt în primul rând suportate de sectorul privat. Prin urmare, ar reduce costurile de rezoluție fără a recurge la banii contribuabililor. Cel de-al treilea motiv este că această autoritate unică de rezoluție reprezintă un complement esențial față de mecanismul uh, de rezoluție unic. Acest mecanism va asigura, va face o evaluare la timp și obiectiva a nevoii de o astfel de rezoluție, în timp ce autoritatea va asigura că va lua măsuri prompte și eficiente. Acest lucru va permite ca unele stimulente care pot să apară în cadrul supravegherii să fie deplasate la nivel european, iar răspunderea pentru rezoluție să rămână la nivel național. Cel de-a patra motiv este că autoritatea ar contribui la ruperea acestui cerc uh, vicios. Această autoritate trebuie evident să fie puternică și să producă rezultatele necesare. Pentru asta ai nevoie de trei lucruri. În primul rând, autoritatea trebuie să aibă un cadru de rezoluție foarte solid, foarte robust, care îi permite și îi conferă instrumentele și competențele necesare. Pentru asta, directiva propusă reprezintă cheia. Adoptarea directivei, ideal până luna iunie, este așadar un pas absolut necesar și urgent pentru a asigura acest cadru european puternic. În al doilea rând, autoritatea de rezoluție unică are nevoie la, ă, de, să acceseze finanțarea ă, pe această temă. Prin urmare, fondul trebuie să aibă acest fond de rezoluție european la dispoziția sa. Fondul ă, de rezoluție trebuie susținut de către un mecanism public de rezervă, al cărui sprijin ar fi cuplat uh, Uh, prin uh, taxe uh, în sectorul privat. Asta înseamnă că pe termen mediu va fi neutru din punct de vedere fiscal. Și, în fine, în al treilea rând, autoritatea trebuie să aibă un cadru și o formulă instituțională care să-i permite independență, capacitate operațională suficientă și un cadru de răspundere robust cu o protecție juridică efectivă împotriva unor decizii ex post. Comisia evaluează și analizează aceste opțiuni uh, pentru uh, această autoritate unică de rezoluție. Aștept cu mare interes propunerea sa care va asigura, sper, aceste trei uh, trăsături esențiale. Mulțumesc și acum sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Mulțumesc, Mario, și mulțumesc foarte mult și pentru comentariile tale referitoare la uh, legislația în curs de pregătire. E foarte bine că Consiliul European încurajează colegiuitorul să facă uh, lucruri și pentru că facem lucruri avem o propunere pentru Comisie. Uh, nu uh, nu vrem să... Nu, nu cred că vom avea propunerea din partea Comisiei cu privire la autoritate înainte de vacanța de, de vară. Uh, Uh, ăsta este termenul convenit între instituții. Am fost uh, pisată mai mult pe tema asta decât uh, mi-aș putea vreodată dori să amintesc, așa că așteptăm cu interes ca acest eveniment să aibă loc. Mai avem uh, probleme legate și de mecanismul uh, de supraveghere unică și o să invităm uh, din nou Banca Centrală Europeană să vină aici în fața noastră să ne dea niște uh, explicații, să ne explice. Sper că în acest context ne vom întâlni cu cineva din partea dumneavoastră pe 26 februarie, pentru că într-adevăr sunt niște teme în care trebuie să le analizăm în profunzime, suntem colegiuitori. Uh, bun. Și acum trecem la prima rundă de întrebări uh, și răspunsuri și uh, primul care intervine este Jean-Paul Gozes. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu vreau să-mi cer scuze numele colegilor care ajung un pic mai târziu Uh, există o uh, concurență puternică în sala de dedesubt. Domnul Barroso și domnul Van Rompuy nu și-au terminat uh, conferința pe tema bugetului, așa că, având în vedere care este poziția principalelor grupuri parlamentare, au destulă treabă de făcut. Dar vreau să revin, domnule președinte, la aspectele pe care le-ați menționat, și anume aceea a recâștigării încrederii piețelor uh, financiare uh, și de tot ceea ce face Banca Centrală Europeană aici și care uh, contribuie. Dar există într-adevăr un oarecare divorț, am putea spune, din partea cetățenilor vis-a-vis -vis de, eu știu, uh, lipsa de consecințe imediate asupra economiei reale și, aș zice, o viziune a economiei reale care se degradează pentru că se închid uh, uzinele, oamenii sunt dați afară uh, și investitorii sunt din ce în ce mai tivizi. Uh, ați menționat o serie de lucruri legate de politica monetară pe care o conduceți, dar aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră pe această temă, privind această situație, cât și elementele um, care ar putea să rezolve acest divorț de care vorbeam. Mulțumesc! You. Uh, I, well, I, I would agree with you. Mulțumesc. Sunt de acord cu dumneavoastră că am făcut foarte multe în ceea ce privește partea bancară pentru ca băncile să aibă acces la lichidități. Și multe dintre lucrurile pe care le-am făcut anul trecut și-au atins, au atins acest obiectiv. Și mă gândesc în special la, la prețul și în special în prima parte a lui 2012. Dar știți că există trei motive pentru care băncile nu sunt dispuse să împrumute. Una este lipsa de finanțare, a doua este lipsa de capital și a treia este pur și simplu uh, uh, dorința de a nu se expune riscurile, riscurilor. Ei bine, noi putem să o abordăm pe prima, nu putem să o abordăm pe a doua și nici într-un caz pe a treia. De multe ori ni se, uh, suntem întrebați de ce nu faceți ca alte bănți uh, centrale. Uh, Uh, și să faceți finanțarea uh, că să depindă de nourile împrumut. Într-o oarecare măsură am făcut-o, pentru că spunem băncilor uh, că pot folosi împrumuturile ca garanții pentru a obține finanțare suplimentară. Dar mai există un motiv pentru care această situație nu se îmbrătăsește imediat. Sigur că Uh, având în vedere înrăutățirea ciclului uh, de afaceri, uh, cererea de credit nu sporește. Deci, ce e de făcut? E bine, într-o mare măsură, trebuie să așteptăm ca băncile să uh, își recâștige încrederea în a da din nou împrumuturi. Sigur că pot fi luate aici o serie întreagă de măsuri structurale, completarea Uniunii Financiare uh, în acest sens. Dar pe termen scurt, trebuie să așteptăm ca politicile monetare care se aplică și care continuă să ajungă la nivelul economiei. Între timp însă este foarte adevărat că avem o perioadă uh, destul de, de slabă dar, cum am zis și în introducere, toate anchetele demonstrează că la ora actuală activitatea economică se stabilizează la un nivel scăzut. Cred așadar că acum trebuie să așteptăm ca acest stimulent puternic care este produs de această rată redusă a dobânzii să uh, continuă și uh, rămânem pe această linie Uh, rata interbancară este aproape de zero. Deci așteptăm așadar ca toate aceste măsuri să ajungă uh, să aibă impact asupra economiei. Uh, măsurile care să sporească dintr-o dată aceste procese dorite nu, țin, nu sunt în mandatul Uh, băncii centrale europene, ce sunt la nivel na- uh, național. Sigur că ne gândim cum să facem pentru a spori această uh, traducere în economia reală a politicii noastre monetare. Asta este o provocare cât se poate de reală pentru noi și nu vreau să nu-i acord atenția atenție suficientă. Este punctul nostru de politică numărul 1. Mulțumesc. Mulțumesc și eu și acum din partea socialdemocraților Elisa Ferrera. Mulțumesc foarte mult. Bun venit, domnule Draghi. Vă felicit pentru creditul bancar, pentru acțiunile privitoare la datoria suverană și pentru viziunea dumneavoastră în ceea ce privește rezoluția bancară. Dar problema la ora actuală este alta. Eh, problema nu este nici inflația, problema este eh, recesiunea din zona euro, eh, mai ales în anumite părți ale zonei euro. Iată, într-o țară care urmează ad literam recomandările troicăi, se așteaptă ca că, căderea economiei să fie de peste 1% și să ajungă la 2,3%. Se aștepta ca uh, Uh, șomajul să fie de 3% și este de 17%. Six-pack-ul ne dă o, o marjă de ajustare, uh, ne dă mai mult timp și uh, măsuri mai puțin violente. Banca Centrală Europeană va ține cont de acest lucru în momentul al troicăi, va analiza uh, succesul și îmbunătățirile procesului de, de ajustare a anumitor țări. Vă mulțumesc! Thank you. Let me uh, just say at the beginning of... Mulțumesc. Aceasta este prima noastră ambiție, de fapt. Ne, ne punem întrebarea și ce putem face și încercăm să găsim o soluție. Și tocmai de aceea dați-mi voie să vă spun că suntem foarte, foarte conștienți de condițiile în care se află acum multe dintre statele din zona euro. Consolidarea fiscală, în special în cazul statelor uh, care au datorii mari, trebuie să fie realizată. În același timp, însă, e clar că o asemenea politică duce la o contracție economică pe termen scurt. Deci, prin urmare, acum, întrebarea care se pune e cum am putea trece peste efectele pe care consolidarea uh, fiscală le poate avea. Nu se pune problema eliminării sau amânării cons- uh, consolidării fiscale, nici pe departe, ci pur și simplu ne punem întrebarea cum am putea face mai digerabile efectele acestei politice. Bine, soluții există. O soluție ar fi taxele. Dar, bine, deja taxele, în special în zona euro, sunt uh, foarte ridicate. O a doua soluție este pur și simplu implementarea rapidă și eficientă a unor uh, reforme structurale pe piețele produselor și pe piețele muncii. Am văzut deja în câteva state că dacă aceste reforme se realizează, atunci exporturile cresc. Deci există măcar o, o componentă a PIB-ului care crește. Toate celelalte componente ale PIB-ului scad, însă măcar la capitolul uh, Uh, balanță comercială lucrurile stau mai bine și acest uh, indicator pozitiv duce la atenuarea efectelor uh, contracției sau consolidării bugetare. Însă mai există un lucru la care trebuie să ne gândim și anume credibilitatea planurilor fiscale pe care statele membre le pun în aplicare aceste planuri trebuie să fie credibile dacă e să liniștească piețele financiare, financiare. Și dacă e să fie credibile, atunci, bineînțeles, aceste planuri trebuie să conțină cât mai multe detalii credibile cu putință. Dacă credibilitatea aceasta este garantată, atunci efectele sunt pozitive. Cam atât din partea mea. Mulțumesc! Eu Concordo. Não está em... Da, sunt de acord. Nu este vorba de ajustare aici, ci de termenele lui și de dimensiunea acesteia. Adică 60% din piețele de export posibil, iată acum sunt recesiune, este vorba de țările din zona euro, de țările europene, uh, și trebuie să se țină cont acest lucru în modelul economic pe care se propune. Deci, cred că mi se pare de bun simț să există o ajustare în conform de circunstanțe din fiecare țară și de venituri. Deci, da, sunt, sunt, să înțeleg că sunteți de acord cu acest lucru? Indeed, fiscal consolidation. Într-adevăr, Consolidarea fiscală trebuie să se realizeze în funcție de condițiile existente în fiecare stat în parte. Nu avem o soluție unică pentru toate statele. Soluție unică, îmi cer scuze. În același timp, însă, trebuie să ținem cont de faptul că viteza cu care se realizează această co- consolidare fiscală depinde și de nivelul inițial al îndatorării. Dacă ajustarea înseamnă crearea unor efecte digerabile, atunci, da, sunt de acord cu dumneavoastră, însă slăbirea consolidării fiscale sau efortului de consolidare fiscală ar fi o mare, mare greșeală, pentru că renunțarea la consolidarea fiscală ar duce la pur și simplu aruncarea pe ape, apa sâmbetei a multora dintre eforturile care au fost deja făcută, făcute. Acum, domnul Wolf Klintz, în numele ALDE. Domnule președinte, câteva întrebări. Războiul uh, monedelor, prima întrebare, a doua întrebare, Cipru. Spuneați eh, dumneavoastră că rata de schimb nu este un obiectiv în sine. Sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Dar aceasta nu este politica tuturor eh, statelor membre în G20. Japonia, spre exemplu, încearcă să influențeze într-o manieră activă ratele de schimb. Ne amintim, de asemenea, acțiunii de același eh, gen care au fost demarate de trezoreria americană. La G20 S-a discutat despre rata de, de schimb, rezultatul dezbaterilor este neconcludent, vedem asta pe piețele de la Tokyo și din alte uh, regiuni ale lumii. Deci, iată, vreau să vă întreb care este părerea noastră cu privire la războiul monedelor. În al doilea rând, Cipru. În Germania, toate partidele politice au spus cât se poate de clar că nu vor fi de acord cu oferirea de ajutor către Cipru, atâta timp cât Cipru nu uh, execută o mulțime de reforme. Reforme care să vizeze combaterea evaziunii, uh, spălării de bani, uh, eliminarea dumpingului fiscal, în special pentru companii, etc. Vreau să vă întreb dacă cei care se fac vinovați de spălarea de bani au fost, au fost implicați în acoperirea acelui gol. Știți bine la ce mă refer. Acum, în al treilea rând, taxa pe tranzacția financiară. Dați-mi voie să vă întreb în ce măsură credeți că tranzacția, taxa aceasta va fi introdusă și în ce măsură credeți că guvernul cipriot va, se va ridica la nivelul așteptărilor. Mulțumesc. Acum, în ceea ce privește rata de schimb. De fiecare dată am spus că rata de schimb trebuie să reflecte fundamentele. Dacă ne uităm la bazele ratei de schimb pentru euro, ne dăm seama că această rată de schimb este una cât se poate de stabilă și e stabilă de ceva timp încoace. În același timp, însă, rata de schimb nu este unul dintre obiectivele BCE. Totuși, rata de schimb este importantă pentru creștere și pentru stabilitatea prețurilor. În următoarele proiecții va trebui să evaluăm dacă sau nu rata schimbului, rata de schimb a avut vreun impact asupra profilului nostru de evoluție. Pentru că ne referim la rata de schimb doar prin prisma stabilității prism, uh, prețurilor comunicatul G20 nu este nici pe departe dezamăgitor din uh, punctul meu de vedere. Se spune acolo că se va încerca crearea unor rate de schimb care să reflecte realitățile și uh, care să fie echitabile. Pentru a se atinge acest obiectiv, statele G20 sunt dispuse să colaboreze mai strâns între ele. Bine, cam asta ar fi uh, esența comunicatului de la G20. Însă, cred că trebuie să ne mai punem o problemă aici. Majoritatea mișcărilor de pe piața ratelor de schimb pe care le-am văzut au fost rezultatele unor politici macroeconomice naționale care au avut drept obiectiv creșterea economică. Tocmai de aceea, o astfel de exprimare, războiul monedelor, etc., mi se pare exagerat. Acum, exagerată, acum toată lumea trebuie să dea dovadă de disciplină și să nu mai folosească un as- o asemenea terminologie. Și cred că statele G20 sunt de acord cu această părere a mea. Acum, în ceea ce privește Ciprul, salutăm atitudinea declarată a Uh, guvernului cipriot și, de asemenea, salutăm implementarea primelor reforme pe care le-am cerut. După alegerile prezidențiale din Cipru, e important ca programul, într-adevăr, să fie, uh, să fie promulgat E important ca acest program să fie, să fie însușit de către autoritățile cipriote după alegerile preziden, prezidențiale. În același timp, trebuie să ne asigurăm că acest program este unul sustenabil, durabil. Nu vreau să emit uh, niciun fel de uh, judecăți a priori asupra acestui subiect trebuie să ne gândim că există aici două părți implicate sau două obiective. Pe de o parte ne dorim ca Cipru să se bucure de durabilitate și pe de altă parte trebuie să ne asigurăm că programele noastre nu generează instabilitate financiară. Deci, iată, două ambiții pe care trebuie neapărat să le luăm în considerare în momentul în care procedăm la negocieri cu guvernul uh, cipriot. De asemenea, guvernanța și transparența finan- sectorului financiar trebuie să fie întărite. Până în, 2000, uh, până în 2013, toată legislația cu privire la tranzacțiile financiare va fi revizuită în uh, Cipru. Și ultima versiune a programului de ajutor va trebui să includă neapărat o evaluarea implementării tuturor uh, normelor europene cu privire la combaterea spălării de bani. Deci, ne dorim ca această legislație ce există deja să fie într-adevăr uh, implementată și vom uh, evalua lucrul acesta. Iată, informații cât se poate declare din partea președintelui BCE, spune doamna președinte. Acum, domnul Zile. Vă mulțumesc, doamnă președinte. domnule Draghi, de când uh, instrumentele ce stau la îndemâna BCE-ului s-au întărit, au, sau uh, au devenit mai numeroase, Iată, acțiunea BCE, acțiunile BCE sunt din ce în ce mai vizibile pentru uh, cetățenii europeni. Uh, dar iată că, pentru că toate aceste ambiții uh, stabilite de către noi uh, să se transforme în, realiza- în realitate, avem neapărat nevoie de mecanismul unic de rezoluție, de asemenea de autoritatea unică de rezoluție și de mecanismul unic de supraveghere. Dumneavoastră ne-ați uh, prezentat poziția, poziția dumneavoastră cu privire la mecanismul unic de rezoluție, însă cu toate acestea, eu consider că acest mecanism nu va fi implementat prea curând. Deci iată că până atunci, până când acest mecanism unic de rezoluție va fi implementat, nu avem niciun fel de acces pe care îl putem oferi statelor din afara Uniunii ă, zonei euro, niciun fel de acces la ă, finanțare. Deci nu credeți că acest lucru va genera o va duce la o distorsiune a competiției uh, între băncile aflate în diferitele state europene. Vă mulțumesc! Thank you. Uh, no, I, I don't... Mulțumesc! Nu cred că uh, mecanismul de stabilitate pertur- perturbează într-un fel uh, piața unică și funcționarea acesteia BCE mă scuzați, BCE consideră că SSM uh, va fi de mare ajutor și va ajuta uh, autoritatea bancară europeană să aibă standarde armonizate, după care uh, lucrurile vor putea funcționa mai bine. Asta pentru SSM. În ceea ce privește ESM, mecanismul de stabilitate și posibilitatea de recapitalizare prin ISM, de către bănci, trebuie să nu uităm că și țările din afara zonei euro pot adera la ESM, ceea ce înseamnă că și băncile lor sunt eligibile pentru și asta înseamnă că băncile lor pot deveni eligibile pentru recapitalizare, în momentul în care va intra în funcționare. Did you want to come back? You can come back. Uh, Aveți o întrebare suplimentară? Da, pe scurt. Uh, Vreau să văd dacă am înțeles bine. Deci, uh, fiindcă decizia summitului european a fost că numai băncile din zona euro uh, pot fi uh, recapitalizate direct cu ISM. Acum spuneți că și dacă țările din afara zonei euro aderă la mecanismul unic de supraveghere, atunci vor put- și băncile lor vor putea fi recapitalizate din ISM, am înțeles bine? Uh, poziția dumneavoastră? Deci țările din afara zonei euro care, care aderă la ISM și uh, SSM, atunci, at, bă, atunci băncile lor pot să fie eligibile pentru recapitalizare directă dacă se întrunesc condițiile uh, hotărâte de ISM. Deci, nu se dorește, și acum răspund Uh, primei, primului aspect, nu se dorește fragmentarea pieței unice, ci din potrivă să se aducă o contribuție pozitivă funcționării pieței unice. You're, you're satisfied with that? No, I, I'm Vă mulțumesc de răspunsul? Uh, da, sigur, n-am eu suficiente cunoștințe juridice, dar am discutat și raportul Danute Hübner de curând. Deci există piedici juridice Uh, în calea țărilor din uh, afara zonei euro în dorința lor de a adera la ISM. Am înțeles eu bine? I, I, at this point I uh, las acest lucru pe seama discuției dintre pe seama experților, fiindcă eu cel puțin așa credeam că stau lucrurile, dar poate nu am dreptate să mă corectați dacă greșesc. Uh, doamna președinte, după cum știți, uh, încercăm să rezolvăm această dilemă din greu. Acum trecem la GUE. Uh, are mă scuzați, se corectează doamna președinte, uh, au uh, cuvântul verzii. domnul Lamberts. Uh, ne bucurăm foarte mult să, că sunteți alături de noi. Vreau să vă atrag atenția asupra două lucruri. Ați spus că taxele sunt ridicate în Europa, o declarație politică. Ar trebui să spuneți că în unele zone sunt uh, ridicate la nivel comparativ uh, impozitele, dar dacă spuneți că sunt ridicate în Europa, este o declarație politică și nu cred că este de competența dumneavoastră acest lucru. În al doilea rând, am observat că dumneavoastră spuneți că impozitele impactul uh, restrângerii fiscale este negativ pe termen scurt, deci trebuie să uh, atenuăm impactul și nu această constrângere. Dar dacă băncile știu că există uh, impact negativ în ceea ce privește uh, efectul de levier, spuneți că trebuie să, uh, să um, uh, încetinim ritmul. Acesta, asta a spus anul trecut în ceea ce privește lichiditățile. Întrebarea mea este foarte scurtă. S-a discutat despre uh, Uh, finanțare, monitorizare uh, fiscală mm, financiară și avem un caz pe, anume restructurarea uh, irlandeză. Sunteți la curent? Nu vine să cred că s-a făcut fără consimțământul BCE. Deci și la nivel teoretic și la nivel practic, uh, cazul Irlandei vreau să uh, știu ce părere aveți despre acest lucru, dacă doriți să faceți declarații publice. Well, th- thanks a lot for your kind words as a way of <laughs> Vă mulțumesc pentru cuvintele călduroase adresate. Nu o să vorbesc despre natura declarațiilor pe care le fac, politice sau nu. Declarația mea era o afirmație pur și simplu. Dacă vreți să... Bine, cum, cum vreți dumneavoastră, Poate că este așa, dar nu a fost intenția mea. Acum, în ceea ce privește efectul de levier, reducerea efectului de levier a băncilor, nu am spus că trebuie încetinit ritmul, am spus că trebuie să evităm. Și cred că am uh, reușit la BC să facem acest lucru anul trecut. Nu trebuie să, ca acest fenomen să fie dezordonat. Vă dau un exemplu pozitiv, un exemplu bun, ce s-a întâmplat în Spania. Odată cu, uh, cu crea- înființarea uh, companiilor de gestionare a activelor. Băncile au putut să transfere cu costuri ridicate, dar uh, uh, realiste, uh, activele către aceste companii de gestionare a activelor, care altfel ar fi fost vândute într-o vânzare rapidă, care, care destabilizează lucrurile și care ar putea să aducă cu sine alte probleme mult mai mari. Ceea ce, dor, ceea ce dorim să evităm. Nu trebuie să, trebuie să reducem, deci, ritmul acolo unde este nevoie și dacă băncile nu reduc efectul de levier cum trebuie, nu pot să susțină creditul, creditele și noi asta încercăm să facem acum. Așa cum am spus, aceasta este principala provocare a politicilor noastre. Dorim ca creditele acordate să crească numeric în zona euro. În ceea ce privește situația din Irlanda, da, într-adevăr, am uh, luat notă de ce s-a întâmplat. Este vorba de o tranzacție între guvernul irlandez și Banca Centrală Irlandeză. Consiliul de Guvernare nu, Consiliul Administrativ nu a trebuit, nu, nu i s-a solicitat să uh, își dea avizul, dar va, o va, face, va face acest lucru în cadrul uh, monitorizării anuale a situației bancare la nivelul statelor membre din uh, zona euro. Deci va veni momentul în care se va face o evaluare în perspectiva uh, articolului 1, 2, 3 și, uh, dar mai târziu, nu acum. Exista o facilitate de, de împrumut de urgență de ani de zile, ILA, care a dispărut și acum există unele obligațiuni tranzacționabile pe care Banca Centrală Irlandeză le va vinde de îndată ce se va putea, respectând uh, stabilitatea pieței financiare. Nu vreau să spun nimic acum, dar unele evoluții au fost pozitive. Pe viitor este foarte important și aici cred că răspund uh, altor întrebări. Uh, politica politica Băncii Centrale Europene pentru a uh, vinde aceste obligațiuni, dar uh, va exista o evaluare pe parcursul anului și atunci veți avea mai multe informații. 5 minute fix. Acum trecem la uh, GUE uh, Marisa Matias. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc dumneavoastră, domnule Mario Draghi, pentru prezență. Uh, Ați vorbit dumneavoastră de rate dobânzii scăzu, scăzute, s-a vorbit foarte mult despre asta și știm cu toții că ratele scăzute nu sunt suficiente. Și iată, recesiunea ne arată acest lucru. S-a spus deja că principala problemă este recesiunea și sunt de acord, iată. Recesiunea s-a închis, s-a întins, întins în toate, țări, toate țările din zona euro și în Germania și atâta timp cât există austeritate, uh, îmi dau seama că nu există o politică bugetară pentru creștere în mixul politic și aceasta este una dintre întrebările pe care doream să le adresez. Uh, cum, dori, cum prevedeți uh, dumneavoastră includerea unei politici bugetare pentru creștere în uh, contextul măsurilor de austeritate, fiindcă ratele scăzute nu sunt suficiente. În al doilea rând este vorba de condiționalitate. Am uh, vorbit de mai multe ori despre uh, problema faptului că nu există suficiente lichidități în economie. Uh, s-au dat mai multe motive, ați vorbit despre trei motive principale dumneavoastră. Lipsa de lichiditate a băncilor, lipsa de capital, aversiunea riscului și faptul că BCE dorește să rezolve prima problemă, lipsa de, lipsa de lichiditate. Dar nu vorbim despre a patra problemă, care este condiționalitatea. Domnule președinte, este legitim să continuăm un nivel de credit uh, cu condiții impuse statelor membre uh, și nu impunem nicio condiție băncilor. De ce? Pentru că, eu, din câte înțeleg eu, există, uh, există voință politică, bineînțeles, asta este una. Dar, la al doilea rând, trebuie să înțelegem foarte clar, în momentul în care nu se impun condiții băncilor, nu există o, obiective și limite clare, noi așteptăm degeaba, fiindcă lichiditățile nu vor reapărea. Uh, eu cred că sunt patru motive și nu trei. Uh, ați putea să ne spuneți mai mult despre asta? Vă mulțumesc. Well, I... Um, Așa cum am spus uh, înainte, am făcut mult în ceea ce privește sporirea lichidităților pentru sistemul financiar și, iată, asistăm acum la principalele beneficii. Nu vreau să, să fiu prea pesimist, fiindcă, iată, uh, firme, multinaționalele sunt acum, iată, din nou pe picioare și se pot finanța prin uh, emiterea de titluri uh, corporatiste, fiindcă nu trec prin sistemul bancar. Dar sunt de acord cu dumneavoastră că problema care ne confruntăm acum și care afectează creșterea și ocuparea în zona euro se referă la IMM-uri. IMM-urile reprezintă aproape 70-75% din ocuparea forței de muncă din zona euro și majoritatea IMM-urilor se finanțează prin intermediul sistemului bancar. Deci, provocarea politică despre care am vorbit și aici răspund și, uh, și întrebarea de sală de colegul Gozes este cum ajungem într-o situație în care lichiditățile pe care le-am introdus în sistem să ajungă de la sistemul bancar la nivelul IMM-urilor. Și asta este în continuare o provocare și vom încerca să găsim în continuare o soluție. Vedem ce s-a făcut în restul lumii. Dar și nu considerăm noi acum că am făcut mai puțin decât uh, în alte locuri. În cadrul instituțional pe care îl avem, bineînțeles, în zona euro. Avem bănci care reprezintă 80% uh, din toate acțiunile de intermediere. Deci nu ne aflăm în poziția în care, uh, cum se întâmplă în alte părți, băncile centrale uh, cumpără active direct din economie nu, nu ne așteptăm ca acest instrument să fie la fel de folositor cum ar putea fi, pentru că la noi intermedierea financiară este, este în mâna sistemului bancar și se face prin sistemul bancar, dar ne vom mai gândi la o soluție, pentru că pentru noi este, o, este principala provocare la nivel politic. Muito, muito, muito obrigada, mas só muito. Mulțumesc foarte mult vă spun pe șleau, uh, vreau să vă întreb foarte clar dacă nu considerați că definirea condițiilor pentru bănci ar uh, fi o, o modalitate eficientă, dat fiindcă altă metodologie nu, uh, nu dă roade. Deci, chiar dumneavoastră ați vorbit despre acest lucru, că uh, s-a dat acces nelimitat uh, de finanțare băncii europene. Deci, dacă punem condiții, așa cum se, dau, se pun condiții statelor membre care împrumută bani, dacă s-ar pune condiții pentru creditare băncilor, nu ar fi mai bine așa? Deci, un anumit procent uh, um, pentru creditarea IMM-urilor, a gospodărilor și așa mai departe. Nu ar fi mai bine. Domnul Draghi, da, ar fi ușor să spunem, ar fi tentant să spunem da, dar nu este clar nu este foarte clar că lucrurile ar trebui să se desfășoare așa. Dacă forțăm o bancă să acorde credit, uh, credit uh, unei companii, indiferent de condiții, și apoi uh, compania falimentează, banca își pierde capitalul și nu va mai putea să dea împrumuturi în continuare în economie. Deci trebuie să avem foarte mare grijă în ceea ce privește obligativitatea și impunerea condițiilor Fiindcă dacă facem așa, trebuie să ne asumăm răspunderea, pentru fiindcă noi am, for, am obligat băncile să facă ceva ce n-ar fi făcut în mod normal. Da, deci eu înțeleg foarte bine că trebuie să găsim o soluție, trebuie să rezolvăm această provocare politică, trebuie să ne dăm seama în egală măsură că există potențialul unor consecințe negative dacă intervenim prea mult pe băncile, pe, în, în sistemul bancar și pe piața de creditare. Mulțumesc din partea PPE, domnul Balț. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Draghi, am câteva întrebări, dintre care unele au fost deja puse de altfel, dar haideți să începem cu Letonia. În următoarele săptămâni, Letonia va încerca să, să adereze la uh, zona euro. Eu sunt raportor pentru acest subiect în Parlamentul European și tocmai de aceea dați-mi voie să vă întreb care este evaluația dumneavoastră cu, evaluarea dumneavoastră cu privire la posibilitatea Letoniei de a adera la zona euro. În al doilea rând, mecanismul unic de supraveghere. Dați-mi voie să vă întreb care este părerea dumneavoastră cu privire la calendarul de implementare a autorității de supraveghere. În al doilea rând, Parlamentul European în continuare privește într-o manieră critică delimitarea dintre activitățile de supraveghere demarate de către BCE și băncile naționale. Care este părerea dumneavoastră și cum credeți că s-ar putea rezolva dilema în care ne aflăm? Mulțumesc! Uh, în primul rând, Banca Centrală Europeană uh, va ajunge la uh, convergență și pe baza criteriilor pentru Letonia și durabilitatea lor. Nu pot să fac această analiză în acest moment. În ceea ce privește mecanismul de supraveghere unic, Sigur, uh, se pun și noi ne punem uh, tot felul de întrebări despre acest proces. Trebuie însă să nu uităm că actul juridic al acestui mecanism unic încă nu este aprobat, după cum știți, uh, consultările continuă. Ei bine, odată ce regulamentul va fi în vigoare, Banca Centrală Europeană va trimite un raport trimestrial Parlamentului Comisiei Consiliului în legătură cu progresele realizate în funcționarea și punerea lui în aplicare. Raportul o să fie public. Sigur că putem începe și am și început, de fapt, munca de pregătire, dar nu putem să luăm niciun fel de decizie administrativă uh, obligatorie până când nu este aprobat textul de lege. Uh, prin urmare, să tragem concluzia acum în legătură cu acest mecanism este prea devreme. Am avut un studiu pe această temă, unul din multele uh, studii care uh, schițează situația și, de fapt, situația deja se schimbă. Mulțumesc. Doriți să reveniți? Nu. Bun, deci mergem uh, mai departe și acum uh, Pablo. Mulțumesc, domnule președinte. Am văzut o serie întreagă de aspecte pozitive legate de faptul că uh, nivelul de încredere începe să-și, să, să-și revină, uh, situația începe să se îmbunătățească, dar, uh, într-adevăr, economiile țărilor din Sud, în special, se confruntă cu o situație foarte provocatoare, ca să zic așa, și în special IMM-urile pentru că, așa cum a arătat de la început domnul Gozes, aceste lucruri încă nu ajung în economia reală și IMM-urile până la urmă ajung să depină de loc unde se află decât de situația economică și de situația piețelor. Uh, Financial Times, de exemplu, astăzi scrie un articol în legătură cu factorul geografic care devine determinant pentru IMM-urile. Sigur, s-au luat măsuri deja pentru a remedia situația, dar uh, încă nu, nu s-a rezolvat. E prea simplu să spunem că nu există cerere de credite. Ce ar putea să facă Banca Centrală Europeană pentru a se asigura că IMM-urile nu se vor regăsi, să spunem, uh, uh, într-o astfel de situație, în special în țările din uh, sudul Europei. Mulțumesc! Am spus mai devreme ceea ce trebuie, ca, trebuie făcut ca băncile să împrumute în general și uh, IMM-urilor în special se leagă într-adevăr de cerere. Dar o, un studiu făcut de Banca Centrală Europeană arată că în anumite țări trebuie să facem o distinție între diverse tipuri de structuri care iau cu împrumut. Unii au uh, o datorie foarte mare în uh, uh, situația lor financiară și, prin urmare, nu pot uh, contracta credite. Așadar, este vorba de cerere și este vorba și de structura bilanțului celor care dorește să împrumute. Acum, în uh, țările în care procesul de reducere a efectului de, de levier uh, urmează să, să continue, ne așteptăm ca aceste lucruri să se traducă la nivelul economiei într-un oarecare timp pentru că uh, cei care împrumută au această piatră de moară atârnată de, de gâtul lor. Eh, și mm, evident că investitorii eh, nu sunt eh, dispuși să investească acolo. Asta este deci un fel de cerc vicios și acum fiindcă ați pus întrebarea legată de rata dobânzii și diversele costuri. Ei bine, credem că am abordat acest lucru Uh, prin uh, programul care a fost uh, pus la punct. Deci cred că ne-am am abordat aceste, așa zise, riscuri de redenominare, dar nu trebuie să uităm că ne găsim în această situație pentru că spredurile uh, au crescut cât și datorită nivelurilor datorilor și pentru că timp de mulți uh, ani politicile economice nu au uh, atacat de fapt situația reală. Prin urmare, nu putem să facem prea multe uh, legate de această parte a fragmentării. Există țări în care uh, piața uh, Uh, cere alte prețuri și nu putem evita ca aceste prime de risc să nu afecteze costurile uh, creditelor, pentru că unele bănci vor fi tentate, în loc să împrumute sectorul privat, vor fi tentate să cumpere obligațiuni suverane și să-și crească profiturile în acest fel. Din această cauză, repet, consolidarea fiscală și reformele structurale sunt complementare pentru procesul de redresare, pentru că numai prin aceste măsuri putem să reducem uh, răspândirea acestor uh, datorii și uh, pentru a face în așa fel ca împrumuturile să fie mai ieftine pentru IMM-uri. Mulțumesc! Esos diferentes costes entre pymes pueden llegar a un... Da, în legătură cu aceste costuri, e bine, IMM-urile se confruntă cu costuri diferite și mă întreb că, dacă cu timpul nu se va ajunge dosuri la niște costuri echilibrate în piața unică. Da, cred că în cea de-a doua parte a anului o să vedem o redresare treptată și din datele anchetelor reiese foarte clar că activitatea economică se stabilizează acum la toate nivelurile. Prin urmare, acest lucru se va realiza în momentul în care poziția noastră de politică monetară va ajunge să se traducă la nivelul economiei și acest lucru se va realiza în parte din reformele, reformele structurale și prin continuarea consolidării fiscale. Nu trebuie să uităm că dacă Uh, avem o lipsă de uh, credibilitate în unele dintre aceste țări, de exemplu, care poate fi produsă, de exemplu, printr-o încetinire a consolidării fiscale, e bine, acest lucru va afecta imediat uh, costul împrumuturilor. Deci afectează bugetul Uh, contribuabilului, al statului, dar și sectorul uh, privat care trebuie să plătească mai mult pentru împrumuturi. Mulțumesc! Mulțumesc și eu și acum uh, domnul Ian Goc. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu v-am transmis două întrebări scrise. Prima se referă la transferul beneficiilor obținute de BCE în E vorba de avantajele care uh, beneficiile care au fost transmise apoi băncilor naționale, care apoi le varsă guvernul naționale. E, și mă întreb dacă acest lucru nu contravine articolul 123 din tratat. Apoi, este vorba de plus valoarea latentă pe care Banca Centrală Europeană poate să o obțină pe datoria Greciei. Nu am primit uh, răspuns de la dumneavoastră pentru la cele două întrebări în intervalul de șase săptămâni, drept care aștept cu nerăbdare să vă aud că mi le dați acum. Ah, îmi, cer scuze dacă nu ați primit uh, răspuns. O să răspund astăzi. Uh, la prima, venitul respectiv face parte din profitul net al Băncii Centrale Europene. Uh, acest profit se distribuie tuturor băncilor centrale naționale în conformitate cu procentul lor din capitalul Băncii Centrale Europene. Orice fel de profit distribuit de Banca Centrală Europeană devine o parte a profitului net a băncilor centrale naționale. Și Banca Centrală Europeană, de profiturile sale, deci sunt, uh, și apoi se distribuie mai departe, mă scuzați, uh, actorilor implicați în conformitate cu regulile și normele aplicabile. Deci BCE dă profituri la băncile naționale, centrale și ele distribuie profiturile mai departe. Dacă au uh, normele și regulile lor care spun că trebuie să distribuie acționarilor lor, care pot fi sau nu guvernele. Guvernele și statele membre sunt cele care decid felul, asupra felului în care folosesc acest uh, profit inclusiv orice fel de sprijin anume uh, din partea unui alt, altor state membre. Prin urmare, așadar, guvernele sunt cele care decid până la urmă cum să folosească acești bani. Pe 27 noiembrie 2012 s-a arătat că statele membre vor analiza printre altele dacă e cazul să facă un uh, angajament pentru a trece în contul segregat al Greciei o sumă echivalentă cu portofoliul uh, care corespunde părților către Banca uh, Centrală Națională cu uh, condiția ca Grecia să fi respectat măsurile convenite. Deci nu o să comentez cifrele, dar vreau doar să vă spun că rezultatele financiare ale Băncii Centrale Europene pe 2012, ca și comunicatul de presă, va fi publicat peste trei zile, pe 21 februarie. O să fie public. Cea de-a doua întrebare, mă scuzați, nu am reținut-o, spune vorbitorul. Da, era vorba de felul în care se folosește plus valoarea latentă pe care BCE-ul o poate obține uh, din Grecia pe titlurile de instrumente secundare care ajung la maturitate și vreau să știu ce se întâmplă acolo. Îmi cer scuze, cred că deja am răspuns la această întrebare, de fapt am răspuns la amândouă. Deci, se distribuie tuturor băncilor centrale naționale, care mai departe le distribuie acționarilor lor în conformitate cu dreptul național. Uh, Acționari poate, pot fi guvernele și apoi uh, guvernele decid mai departe dacă se transferă în Grecia, da sau nu. Mă scuzați, poate mi-a scăpat. Ați întrebat în legătură cu valoarea adăugată. Uh, deci profiturile despre care vorbeam includ această amortizare. Deci includ valoarea adăugată. Dar e vorba și de plus valoarea latentă, adică diferența între valoarea titlurilor pe care o obțineți la sfârșit când ajunge la maturitate și valoarea de piață la care au fost cumpărate aceste titluri pentru că acest lucru nu apare în contul de profit și, și pierderi. Eh, exact deci această plus valoare latentă nu figurează acolo și vreau să știu dacă cifrele 1,4 miliarde plus valoare eh, și până la urmă, la sfârșit, la sfârșitul perioadei de maturitate, cam 15 miliarde. Eh, da, într-adevăr, le include pe amândouă, după cum v-am spus, și oricum toate aceste date vor fi publicate în trei zile. I-am încă trei zile mai trebuie să aștept. Acum în numele PPP, domnul Feion. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, vreau să vă felicit, domnule Draghi. Sunt de acord cu multe dintre spusele dumneavoastră încă de la început, mai ales în ceea ce privește ajustarea conturilor publice în Portugalia nu, s-a, nu am ajuns la o creștere economică și creșterea PIB a fost foarte scăzută. Sunt de acord și cu ce spuneți dumneavoastră în ceea ce privește efectele pe termen scurt, efectele negative ale programelor de ajustare, nevoia de a atenua aceste efecte analizând mai atent politica fiscală și că nu există o soluție generală unică. Vreau să vă adresez două întrebări. În primul rând, cum interpretați dumneavoastră programele de ajustare și modul în care au fost constituite? Este vorba despre țări care își respectă, care respectă aceste măsuri, cum ar fi Portugalia și Irlanda. Și în al doilea rând, credeți că se întrunesc condițiile la ora actuală pentru a modifica aceste programe de, aj- de ajustare, pentru a exista și o politică fiscală mai Uh, prietenoasă cu um, contribuabilii și cu mediul de afaceri. Vă mulțumesc. Excuse me, I, I'm not sure I understood the second question. Îmi cer scuze, nu cred că am înțeles bine a doua întrebare. De se consideră că acest moment, há condições la ora actuală, vreau să vă întreb dacă există condițiile necesare pentru a se modifica programele de ajustare care să permită limitarea efectelor negative pe termen scurt pentru a permite, de pildă, statelor să uh, aplice unele politici fiscale care să stimuleze investițiile și uh, să fie mai prietenoase cu mediul de afaceri. Thank you. The, um, the key point is... Mulțumesc. Acum, dacă comparăm situația actuală cu situația cu care ne confruntam cu un an în urmă, ne dăm seama, seama clar că am uh, reputat un succes de-a dreptul remarcabil. Am avut uh, efecte pozitive atât în ceea ce privește consolidarea fiscală, atât în ceea ce privește repararea sistemului bancar, cât și uh, diferitele tipuri de reforme. Ei bine, vitezele de punere în aplicare diferă în funcție de state, dar uh, Per ansamblu, statele membre se află acum într-o situație mult mai bună decât în urmă cu un an. Și o mulțime de indicatori ne arată lucrul acesta. Nu indicatori care vizează piețele uh, muncii, dar există indicatori care ne, clar, ne arată cât se poate de clar că situația s-a îmbunătățit. Există mai multă competitivitate acum, că exist, există de asemenea mai multă încredere. Consolidarea fiscală e drept, diferă ca viteză între diferitele state. Însă, cu toate acestea, trebuie să ne dăm seama că această consolidare dă rezultate în ciuda lentorii. Pentru că situația actuală este, din nou spun asta, mai bună decât în urmă cu un an. Deci iată că există efecte pozitive care ne arată clar că trebuie să rămânem ambițioși, trebuie să perseverăm și în special în cazul statelor care au rămas în urmă în ceea ce privește reformele structurale, aceste reforme trebuie să fie accelerate pentru că ele dau efecte, generează efecte pozitive. Bine, pot să enumăr toate îmbunătățirile de care am avut parte. Dați-mi voie să vă dau doar un exemplu. Anul trecut, la începutul anului trecut, de fapt, peste 90% dintre emisiunile suverane erau realizate de către statele mari. Acum, 60% dintre aceste emisiuni se datorează emisiunilor realizate de statele periferice. Iată, baza de investitori s-a extins enorm Acum, obligațiunile sunt cumpărate de o mulțime de investitori atât din interiorul Uniunii Europene, cât și din afara Uniunii Europene. De asemenea, balanța comercială a Uniunii Europene se îmbunătățește, asta datorită interesului pe care statele din afara Uniunii Europene l-au dovedit vis-a-vis -vis de evenimentele înregistrate în uh, Uniunea Europeană. Bine, poate mă lungesc prea mult. Pot să răspund la a doua întrebare foarte succint un stat are întotdeauna posibilitatea de a schimba programul, pornind însă, bineînțeles, de la condițiile impuse prin programul stabilit și promulgat. Doamna președinte, îmi cer scuze că trebuie să vă iau cuvântul. Îi dăm cuvântul acum doamnei Pervanș Perez. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte Draghi, Piețele consideră că lucrurile s-au mai calmat uh, după intervențiile BCE, mai ales și iată că ne întoarcem la aspecte de bază. Este vorba despre o adevărată uniune economică și monetară și pașii către aceasta. Pe drumul către Consiliul European din decembrie, care ar trebui să fie consacrat acestei, acestui subiect, uh, făceați parte dintr-un grup de 4, după care chestiunea bugetară a perturbat această ordine de zi și care a fost amânată pentru luna iunie și grupul celor patru a fost dezmembrat, mi se pare mie. Cum analizați dumneavoastră această evoluție și uh, vreau să vă întreb dacă ținând cont de mizele din jurul chestiunii de supraveghere banca bancară și monetară, dumneavoastră considerați că uh, e bine să se întâmple acest lucru fără dumneavoastră sau considerați că dat fiind că suntem în acest punct, Uniunea Bancară este, este suficient să vă asigurați contribuția la această Uniune Monetară și Economică. Din câte am înțeles, dumneavoastră uh, ați uh, susținut că în ceea ce vește mecanismul de, de soluționare a crizelor trebuie să ne mișcăm mai repede, care ar fi calendarul după, după dumneavoastră uh, și care ar fi contribuția dumneavoastră pentru a ne îndrepta cu adevărat către o uniune monetară și economică. Uh, first thing, yes, I mean, conditions. Da, condițiile s-au îmbunătățit într-o manieră substanțială și asta datorită OMT-ului, dar și datorită acțiunilor întreprinse de către guverne. Dacă nu sprijinim reformele structurale și consolidarea fiscală, atunci nu reușim să obținem nimic. OMT-ul nu va da rezultate. Anul 2012 a fost anul relansării monedei unice. S-au depus o mulțime de eforturi pentru crearea unei uniuni monetare în adevăratul sens al cuvântului. Anul 2013 va fi un an de punere în aplicare. Nu doar, dar va fi un an de punere în aplicare. Aplicarea este cheia acum. S-au decis multe lucruri, acum trebuie să dăm dovadă de ambiție și uh, să punem în aplicare toate cele decise. Iată, prin vom avea autoritatea unică de rezoluție, vom avea mecanismul unic de rezoluție, dar pentru a avea aceste instrumente, Uh, așteptăm uh, o primă evaluare, o primă reacție din, pra- din, uh, din partea Comisiei Europene. Mai apoi, după acest prim răspuns din, al Comisiei, vom contribui și noi la rândul nostru. Până acum Comisia a făcut multe și așa va face și pe viitor. De asemenea, puneați o întrebare cu privire la grupul celor patru. Acum, președintele Consiliului va fi liderul. Noi vom, ne vom aduce contribuția în maniera în care aceasta este necesară sau este cerută. Însă, organizarea formală cred că s-a schimbat față de cea de anul trecut. Mulțumesc! Urmează domnul Mauro, numele PPE. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să revin la tema IMM-uri. Am vorba aici despre finanțarea economiei reale. Am ascultat cu mare atenție prezentarea dumneavoastră cu privire la difi- dificultățile cu care vă confruntați pentru a îmbunătăți finanțarea către economia reală. Ei bine, eu aș vrea să aflu următoarele de la dumneavoastră. BCE are ea de gând să financeze băncile sub sau cu condiția ca aceste bănci să uh, redirecționează, să redirecționeze banii către IMM-uri? ce considerați sau cum considerați uh, modelul băncii uh, centrale engleze? Ce părere aveți despre acest model uh, Funding for Lending? Domnul Draghi. Să știți că ne am tot uh, aplicat atenția asupra acestei provocări. Până acum am făcut multe. Am uh, luat și măsuri echivalente modelului englez. Le spuneam băncilor, spre exemplu, că uh, împrumuturile acordate de ele ar putea fi folosite drept garanție pentru obținerea unor noi finanțări. Deci, iată, pentru noi această soluție ar fi chiar mai ieftină decât uh, este metoda engleză pentru Marea Britanie. Însă, în continuare ne vom apleca atenția asupra acestui subiect, vă asigur de asta. În ceea ce privește condiționalitatea, trebuie să avem mare, mare atenție. Dacă forțăm băncile să acorde împrumuturi unor debitori greșiți, atunci vă dați seama că va trebui să ne asumăm responsabilitatea pentru toate creditele nerambursate. Deci nu trebuie să uităm de lucrul acesta și, de asemenea, nu trebuie să uităm și o altă uh, dimensiune, și anume avem 17 țări. Așadar, monitorizarea acestor programe, monitorizarea tuturor băncilor care primesc finanțare din partea noastră, s-ar doferi, s-ar dovedi a fi mult prea complicată. Îmi cer scuze că am vorbit engleză, spune domnul Draghi. Doreați să reveniți? Doreați să mai puneți o întrebare? Nu. Atunci trecem la domnul Dominici în numele socialiștilor și democraților. Domnule președinte, vreau să mă refer la Italia. Eu consider că Italia se află în centrul atenției acum, în special după cele petrecute cu Banca Monte dei Paschi. Cred că sistemul bancar uh, din Italia a tot folosit o mantră pentru a se autoliniști. S-a considerat întotdeauna mai solid decât alte sisteme bancare și au, uh, n-au existat uh, probleme, cel puțin la nivel declarativ. Însă, iată, dintr-o dată ne dăm seama că sistemul bancar italian nu este deloc infailibil. Da, sistemul uh, bancar italian este unul diferit de alte altele. Considerați oare că sistemul sau uh, toate uh, normele care guvernează sistemul bancar italian ar trebui să fie modificate tocmai din cauza tuturor problemelor cu care s-a confruntat până în momentul de față acest sistem și în același timp considerați că Ministerul Economiei ar trebui să fie implicat în aceste discuții. Deci care este părerea dumneavoastră cu privire la situația sistemului bancar uh, italian, pornind de la prezentarea pe care ați făcut? Domnul Draghi. Nu vreau să răspund la toate întrebările dumneavoastră, pentru că aceste întrebări sunt de natură națională și nu aș dori să, să mă arunc cu capul înainte în, în răspunsuri la aceste, la aceste întrebări. Haideți să vedem cum a rezistat sistemul uh, italian Uh, la criză. Sistemul bancar italian a rezistat tare bine, s-a dovedit a fi solid, pentru că nu a avut nevoie de recapitalizări, așa cum au avut nevoie alte sisteme uh, bancare. Au existat, bineînțeles, excepții de la această regulă, Însă, aceste excepții au fost relativ minore, iar banca la care v-ați uh, referit nu avea neapărat o problemă bancară bancară în adevăratul sens al cuvântului, ci era implicată în tot felul de afaceri necurate. Acum, în Italia, ratele dobânzii sunt scăzute. Toate acele, non, toate acele împrumuturi care nu generează profit sunt uh, din ce în ce mai numeroase. Uh, Însă, cu toate acestea, băncile mari au suficientă lichidități în momentul de față. Acum, în ceea ce privește banca Montepaschi, această bancă are nevoie de un ajutor financiar pentru că în momentul de față acțiunile acestei bănci s-au, au rămas la nivelul stabilit de către EBA în anul 2011. Dacă acum uh, Uh, reevaluăm aceste uh, valori nominale, ne dăm seama că acestea au crescut, uh, însă nu au fost actualizate. Cu toate acestea, iată, băncile italiane, italiene au suficiente lichidități. Eu n-am mai fost de mult timp activ pe piața italiană și, prin urmare, nu pot decât să mă uh, bazez pe cele pe care le-am aflat din partea altor uh, experți. Deci cam asta ar fi părerea mea. Bine, vă mulțumesc mult, dar cu toate acestea, să nu uităm că au mai apărut și alte voci care spuneau clar că problemele sistemului bancar italian sunt mari, mai ales în ceea ce privește fundațiile. Domnul Draghi, în ceea ce privește fundațiile, prefer să nu mă exprim. Acum, în numele PPE Domnul Hec Mark, vă mulțumesc. În uh, Suedia spunem că nu trebuie să zicem hop până n-am sărit gardul. Și mi se pare că asta e zicala pe care ar trebui să o păstrăm permanent în minte în momentul în care vorbim despre relansarea economică. Dumneavoastră spuneați că acum situația e mai, mai bună decât cu un an în urmă, dar cu toate acestea, o mulțime de economii europene se află în continuare în recesiune, prognozele de creștere uh, nu sunt neapărat uh, cele mai roz cu putință și, de asemenea, putem prevedea deja apariția unor alte riscuri în ceea ce privește politica bugetară și uh, capacitatea statelor membre de a respecta condițiile stabilite în, uh, în pactul fiscal. Și acum dați-mi voie să vă întreb care sunt riscurile pe care le, le vedeți dumneavoastră în ceea ce privește consolidarea fiscală. Poate ne-ați oferit cât mai, câteva detalii în acest sens pentru a ne ajuta să le depășim. Mie mi se pare că aceasta este întrebarea cea mai importantă în momentul de față. Eu spuneam că există deja semne care ne arată că stabilitatea financiară s-a îmbunătățit la nivelul zonei euro. De asemenea, spuneam că există o mulțime de factori care ne arată că încrederea în zona euro și, de asemenea, în moneda unică a reînceput să crească. Menționam, de asemenea, indicatori care susțin această afirmație a mea, însă semnalele pe, pe ansamblu rămân în continuare fragile. fragile. Și lucrul acesta nu se va schimba până nu vedem avem parte de creștere economică. Deci avem nevoie de creștere economică, iar pentru asta avem nevoie de fluxuri eh, de credite acordate uh, adresate economiei reale. Eu, eu spuneam că în continuare există o cerere scăzută, există în continuare investiții, uh, rate de investiții scăzute. Spuneam că uh, în continuare piața muncii nu este neapărat stabilă. Deci, iată, mai sunt multe de făcut. Lucrul acesta este cât se poate de clar. Dar tocmai de aceea noi trebuie acum să perseverăm și să reparăm uh, toate problemele acelea pe care le-am, uh, le-am uh, înțeles deja. Trebuie să reformăm piața bancară, trebuie să eliminăm fragmentarea existentă pe piața bancară europeană. Trebuie să consolidăm în continuare bugetele. Marile probleme cu care ne confruntăm, marea problemă cu care ne confruntăm acum este tocmai fragmentarea aceasta a pieței financiare europene. Din pricina acestei uh, fragmentări, acum nu există creditare către IMM-uri și nu există neapărat o creștere. Și tocmai de aceea trebuie să încercăm să eliminăm acest, uh, acest deficit prin intermediul uh, punerii în aplicare a tuturor deciziilor pe care le-am uh, luat deja. Deci, trebuie să acționăm atât la nivel național cât și la nivel european, uh, iar în ceea ce privește nivelul european, avem nevoie de o uniune monetară în adevăratul sens al cuvântului. Mulțumesc foarte mult și uh, vă recomand uh, proverbul nostru, nu spune Hop, fiindcă în ultimii trei ani am spus uh, hop prea devreme. Într-adevăr, e nevoie să fim optimiști și să vedem ce s-a realizat. E drept că e important, dar uneori suntem uh, nerealiști în această abordare. Deci trebuie să fim echilibrați uneori uh, suntem prea optimiști și uh, trecem cu vederea problemele care subzistă. Vă mulțumesc. Da, într-adevăr și, așa cum spuneți dumneavoastră, încercăm să evităm acest lucru la ora actuală. Dorim să fim siguri că facem o evaluare realistă a situației, atât uh, la nivel financiar și bancar, cât și la nivelul economiei reale, înainte de a spune hop.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 Uh, bun, nu vă pun în grup uh, pe naționalitate, dar are cuvântul acum Oli Schmidt din partea ALDE. Da, ne-am adunat toți nordici aici, domnule președinte. Vreau să vă întreb de ce Danemarca și de ce să adere la zona euro Danemarca și Suedia? Ați uh, citit articol cu vikingi din The Economist și eu sunt pentru aderarea la zona euro și susțin acest lucru încă de la început, dar criticii de acasă ne spun, uite ce se întâmplă, vedeți care sunt rezultatele zona euro e o problemă, nu o soluție. Uh, și uh, valutele sunt uh, problema. Dar nu e adevărat, nu mă ascult, nu eu ascultat, dar poate ați putea să spuneți dumneavoastră mai multe, fiindcă acest lucru este foarte important. În momentul în care depășim criza, uh, vor adera noi țări la zona euro. Și încă o întrebare care are legătură. Este vorba de taxa de tranzacțiile financiare și propunerile în acest sens venite din partea Comisiei. Uh, se arată foarte clar că e greu să fii în afara zonei euro. Credeți că principiul uh, emitentului, principiul de rezidență este o soluție bună și care sunt, după părerea dumneavoastră, efectele asupra funcționării pieței interne în momentul în care companii din țări din afara zonei euro vor, se vor confrunta cu costuri mai mari uh, pentru încercările lor de acoperire valutară din cauza taxei pe tranzacții financiare. Acest lucru este o întrebare legitimă pentru țări ca țara mea, de pildă. Da, în ceea ce face prima întrebare, eu sunt părtinitor, cred că moneda euro este un lucru bun. Vom uh, avea cu toții de câștigat dacă ne punem pe picioare economia, așa cum spuneam adinauri. ori cu toții suntem victime ale crizei. Dați-mi voie să vă dau un exemplu și un motiv. Să ne gândim. Cum ar uh, fi făcut uh, față crizei din 2008 uh, țările dacă ar fi avut fiecare moment sa? Ni se spune că instabilitatea unei astfel de situații ar fi fost mult mai sporită decât situația de instabilitate cu care ne-am confruntat în Europa. Dar, bineînțeles, eu sunt părtinitor, cum am spus, dar până la urmă, decizia de aderare la zona euro este o decizie ce aparține întru totul uh, guvernelor uh, țărilor respective. Eu nu încerc să conving pe nimeni. Eu nu încerc să conving țările din afara zonei euro să adere la zona euro. Zona euro are foarte multe avantaje. Avem o piață financiară care nu exista înainte, uh, comparabilă ca dimensiune cu cea americană. Avem o stabilitate a prețurilor care nu exista în multe țări înainte și uităm acest lucru avem cele mai scăzute rate ale dobânzilor eh, în unele țări din totdeauna. Și este, e ușor să uităm care sunt eh, multiplele avantaje pe care le-a adus zona euro, fiindcă în, la ora actuală, într-adevăr, trecem prin vremuri de restriște, de recesiune, de șomaj, mai ales în rândul tinerilor. Trecem printr-o perioadă de criză în unele țări. Cu toate acestea, avantajele sunt numeroase. A doua întrebare nu BCE-ul hotărăște această chestiune referitoare la impozitare și nu am nici cunoștințele, nici competența necesară pentru a vă răspunde la această întrebare, pentru a face observații pe marginea acestei întrebări. Da, dar dat fiindcă este vorba de un, uh, o instituție politică și eu vă pun o întrebare politică. Și este foarte important ce aveți dumneavoastră de spus. BCE-ul și dumneavoastră, dumneavoastră sunteți poate persoana cea mai uh, uh, îndreptățită să ne dea un răspuns în Uniunea Europeană. În ceea ce privește convingerea țărilor să intre la Uniunea Euro, cred că dumneavoastră, cei ca dumneavoastră trebuie să prezinte avantajele zonei euro și ați făcut acest lucru în trecut, da. Și cred că e nevoie de acest lucru, e nevoie chiar poate mai abitir acum în aceste vremuri de restriște. Trebuie să ni se spună care sunt uh, avantajele, să ni se dea argumente bune pentru consolidarea Europei. Și așa cum a spus uh, domnul Trișe, Europa este de un destin comun și uh, cei din țările nordice ar beneficia de pe urma unui astfel de mesaj și poate ar fi bine să spuneți niște cuvinte grele și la adresa tax, taxei pe tranzacție financiare. <laughs> Mulțumesc, o să transmit mai departe acest mesaj. Everybody wants a slice of Mario. Um... Toată lumea vrea ceva de la Mario. Ajungem la Gay Mitchell de la PP. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Draghi, Irlanda și-a a dat dovadă de angajament în ceea ce privește redresarea finanțelor publice. Din 2008, Irlanda a pus pe picioare un program de consolidare de 30 de eh, miliarde de euro, 20% eh, din PIB-ul nostru. Eh, angajamentul cu privire la Um, schimbul uh, privind ordinele sunt, au fost primite cu um, ca un efect pozitiv. Iar uh, analiștii consideră că sistemul bancar irlandez și zona euro ar uh, avea de, pe, de câștigat de pe urma acestui nou aranjament, precum și reducerea asistenței pentru lichidități. Uh, am luat notă de comentariile dumneavoastră cu privire la faptul că BC va lua în considerare aceste aranjamente și îmi dau seama că trebuie să se analizeze toate aceste aspecte pentru a se asigura că că, se, că funcționează cum trebuie. Și cred că vă referiți la acest aranjament, într-adevăr, dar vreau să vă întreb, uh, pe 7 februarie, în momentul în care s-a anunțat acest aranjament cu privire la biletele de ordine, ați spus că este vorba de un aranjament între Banca Centrală Europeană și Banca uh, Centrală Irlandeză. Și a spus că uh, Consiliul, de, Consiliul Guvernator a luat notă de acest uh, aranjament. Dar ați putea să ne spuneți dacă s-au schimbat lucrurile de la această poziție de la ultima reuniune a Consiliului și mă refer aici la faptul că eu bănuiesc că nu a existat nicio schimbare. Am dreptate, domnule Draghi? Well, I, I just wonder what it means exactly. Nu, înțeleg exact ce înseamnă când uh, spuneți că s-a, schimbat ceva sau nu s-a schimbat ceva. Și că ați luat notă de acest lucru. De acest lucru. Sau că noi am luat notă. Am luat notă și, a, și atât. Uh, nu înseamnă că peste o săptămână spunem că n-am mai luat notă. Am luat notă, s-a întâmplat. Eu nu înțeleg cum se poate schimba ceva. Am luat notă sau n-am luat notă? Nu e ca și cum am fost de acord și după aceea n-am mai fost de acord. Am luat notă, pur și simplu. Vă mulțumesc foarte mult. Mă bucur că uh, luați, luați în continuare notă. Mă bucur foarte mult acest lucru. Um, Gay, did you want to come back <laughs> anymore? Uh, Gay, dorește o întrebare suplimentară? Mulțumesc! Uh, pentru anul uh, în curs, uh, domnule Draghi, dat fiind prestația economiei irlandeze, credeți că Irlanda va putea ieși în curând din acest program? Given the performance... Dat fiind prestația economiei irlandeze și deciziile luate, sunteți de acord că s-ar putea ca Irlanda să iasă din acest program de ajustare în curând. Nu pot uh, să spun nimic în acest sens, dar Irlanda este pe calea cea bună, pe drumul cel bun, în ceea ce privește toate aspectele și părțile programului, înregistrând uh, un succes extraordinar, iar realizările Irlandei au fost extrem de importante. Dar mai sunt unele aspecte în sectorul financiar unde e nevoie de acțiuni suplimentare, dar în linii mari Irlanda a avut uh, un comportament exemplar. Cred că programul are o dată de um, expirare la sfârșitul anului și după aceea vom analiza rezultatele și vom vedea. Doamna președinte, Dați-mi voie să intervin aici privind Irlanda, fiindcă am uh, avut mai multe întrebări în acest sens. Am înțeles eu bine, dacă, uh, dat fiindcă s-a luat notă, așa cum ați spus, posibilitatea de a ridica obiecții a dispărut, fiindcă obligațiunile vor fi emise în timp util uh, și uh, vor uh, ajunge din nou pe piață? Nu, nu neapărat. Vom evalua respectarea articolului 123 uh, la timpul potrivit, iar atunci vom vedea dacă uh, tranzacțiile dintre guvern și Banca Centrală Irlandeză respectă uh, articolul 123 și dacă nu respectă vom, acest articol, vom vedea ce măsuri se impun. Mulțumesc! Are acum cuvântul uh, Peter Simon. Domnule Draghi, vreau să vă întreb ce ne putem noi aștepta de la BCE în calitatea sa de unic uh, supraveghetor pe viitor. Acum, ce, cetățenii europeni au acces la documentele băncii centrale, atâta timp cât uh, informațiile din aceste documente nu sunt de interes uh, strategic. Curtea Europeană de Justiție a decis ca două studii cu privire ale BCE cu privire la Grecia să nu fie uh, puse la dispoziția publicului, deoarece aceste studii ar uh, avea o, o importanță strategică excepțională. Acum noi purtăm o discuție cu dumneavoastră, o discuție publică. Și dacă dați-mi voie să vă întreb, dacă în calitatea viitoare a BCE de unic supraveghetor uh, se va ajunge într-o situație deosebit de tensionată, atunci noi, Parlamentul European, ar trebui în mod normal să fim informați cu privire la toate cele ce se întâmplă. Deci, vreau să vă întreb dacă veți fi dispus să ne oferiți toate informațiile pe care le, vi le vom cere. Care este, din punctul dumneavoastră de vedere, granița între ceea ce poate fi transmis și ceea ce ține de uh, interese strategice? Este două aspecte. În primul rând, răspunderea. Iar aici uh, le, legiuitorii hotărăsc Parlamentul. Nu pot să vă spun uh, numai că BCE este gata să fie trasă la răspundere în uh, toate forurile și instituțiile necesare. Iar apoi atribuțiile de supraveghere ale BCE vor uh, spori nivelul de, de răspundere, de tragere la răspundere. Deci în ceea ce ne privește, în ceea ce privește BCE-ul, uh, noi nu ne opunem sporirii uh, responsabilității și răspunderii, suntem deschiși, dar dar definirea granițelor, uh, așa cum a spus dumneavoastră, rămâne la latitudinea legiuitorilor, la latitudinea Parlamentului European. În ceea ce privește transparența, ați vorbit despre um, speța Bloomberg Grecia, BCE-ul uh, și mecanismul de supraveghere vor avea reguli diferite. Trebuie să ne asigurăm că politica monetară și supravegherea sunt separate. BCE-ul uh, a luat o anumită poziție datorită politicii monetare în acest caz, dintr-un motiv care s-ar putea să nu fie întrunit în momentul în care uh, își va forma poziția mecanismul unic de supraveghere sau s-ar putea să fie alte motive care sunt valabile pentru mecanismul de supraveghere, dar nu pentru BCE din punct de vedere monetar. Deci trebuie să păstrăm uh, separate aceste componente și lucrurile vor uh, fi mai clare în momentul în care vor funcționa aceste mecanisme. Bun, mergem mai departe spre doamna președinte domnul Sarius Volski cu ultima întrebare din partea PPE-ului. Mulțumesc, domnule președinte, pentru faptul că ați spus că statele membre din afara zonei euro vor avea acces la credite pentru IMM-uri. Uh, Statele membre din afara zonei euro ar trebui să fie definite ca state membre ale zonei euro cu o derogare temporară. La nivelul tratatului, ele își armonizează valuta cu moneda euro și, se, și vor adera la un moment dat la zona euro. Este vorba doar de o chestiune de timp. Deci nu este normal să rămână în afara acestei structuri care se pune pe picioare. Iată, cred astfel că în adâncul sufletului dumneavoastră, uh, domnule uh, Draghi, uh, sunteți bancherul întregii Europei și nu numai a, a zonei euro. Pentru, în ceea ce privește mecanismul unic de supraveghere, Exista problema de supraveghere pentru statele membre din afara zonei euro fără reprezentare. O soluție departe de a fi perfectă s-a găsit totuși. Dar dacă statele membre din afara zonei euro nu au voie să facă parte din mecanismul de supraveghere, atunci uh, va exista supraveghere fără un mecanism de salvare, um, fără o plasă de siguranță, care va crea două categorii de bănci în uh, SSM. Băncile care care pot fi supravegheate, eh, dar și eh, soluționate, ajutate și cele care vor fi doar supravegheate, li se va spune ce să facă și după aceea sunt lăsate în plata Domnului. Deci se vor crea două categorii eh, care nu sunt pe picior de egalitate într-un singur spațiu bancar. Vă reamintesc că în, în zona Europei Centrale și de Est, din afara zonei euro, un mare procent de bănci sunt filiale ale unor bănci din zona euro. Mobilitatea capitalului este, se manifestă în toată piața unică și nu este restricționată la zona euro. Avem o criză, nu am de euro, ci o criză uh, a sistemului bancar, uh, a nivelului de datorare, unele din zona euro și altele din afara zona euro. Lucru trecut cu vederea. Deci nu este logic să se restricționeze măsurile și um, sistemele la zona euro. De ce facem acest lucru? E mai ușor, există o lipsă de voință politică. Vrem să creăm două niveluri de solidaritate în Uniunea Europeană? Și mai departe chiar. Că Silvi Gular a publicat recent uh, o carte și uh, Mario Monti se vorbește despre dreptul zonei euro la autodeterminare. E un lucru șocant pentru cei din afara zonei euro. Ceea ce la nivel economic ar uh, duce la perturbări economice grave, ar uh, perturba principiul uh, competitivității la, la nivelul sectorului bancar statele din afara zonei euro, dacă nu li se permite acestor state să fie pe picior de egalitate eh, în cadrul acestui mecanism și dacă vor suferi prejudicii, atunci vor eh, întreprinde acțiuni care ar putea să pericliteze integritatea pieței unice. Deci haideți să încercăm să găsim o soluție deschisă bazată pe incluziune în ceea ce privește uh, această întreprindere. Apoi, mecanismul de, de rezoluție unic, uh, uh, garantarea depozitelor, uh, sistemul de garantare a depozitelor, acestea sunt cei doi piloni ai Uniunii Bancare. Întrebarea este cum rămâne cu statele membre din afara zonei euro și cu băncile acestora. Vă mulțumesc. Um, say the question is actually very, very da, problema sigur că este foarte complicată, dar o să încerc să vă dau un răspuns spunându-vă ce, ceea ce, după părerea mea, este în miezul uh, chestiunii. Când s-au pus bazele acestei uh, uniuni uh, bancare, deci primul obiectiv pe care dorim să îl atingem este acela de a, de a reacționa. Să, să ne amintim situația dinainte de criză. Am văzut atunci că uh, multe instituții transfrontaliere foarte mari uh, uh, au eșuat. Și acele episoade au arătat că uh, era nevoie de o coordonare și supraveghere mult mai uh, bună și mai strânsă. Împreună am ajuns la concluzia că pentru, uh, în zona euro pentru a avea o adevărată uniune monetară, acolo unde există bănci uh, mari, transfrontaliere, trebuie să ai un singur supraveghetor. Apoi, mai târziu am descoperit că criza nu arăta doar acest lucru, ci mai arăta că există o relație perversă între, între bănci și state. Și primul lucru pentru a tăia această uh, legătură era acela de a avea un uh, supraveghetor uh, unic pentru zona euro. Deci, dintr-o serie de motive. Deci asta a fost gândirea comună acum că ar exista un cadru de supraveghere mult mai puternic dacă există un singur supraveghetor în centru. Sigur că acesta trebuie să lucreze strâns cu supraveghetorii la nivel național. În al treilea rând, și aici, sigur că am uh, Uh, arătat și ceilalți piloni. Autoritatea de rezoluție unică, mecanismul uh, unic de rezoluție și mecanismul privind uh, depozitele. Dar tot din evaluarea noastră nu a reieșit și era foarte clar că nimeni nu vrea să distrugă piața unică cu toții. Credem că este una dintre cele mai mari realizări pe care le-am obținut. Treaba asta nu, nu se discută. Mm, Prăv să vă spun așadar că am încercat cu toții tot timpul să găsim cele mai bune soluții pentru această situație care, obiectiv vorbind, este uh, foarte complicată. Avem 17 state care au aceeași monedă, dar fiecare are nevoile ei și ritmul ei uh, de a rezolva această problemă. Alții nu, dar până la urmă obiectivul final este acela de a păstra piața unică deci, să obținem ceea ce ne dorim pentru euro, păstrând și consolidând în același timp piața unică. Doamna președinte, da, întrebarea era foarte lungă și sigur că ați avut nevoie de timp ca să răspundeți. Da, am răspuns, spune domnul Draghi. Deci, regula aici era cu 5 minute, nu? Deci, Ideea este că întrebarea și răspunsul la oaltă trebuie să dureze 5 minute. Da, uh, îmi cer scuze, am fost uh, menționată și eu. Dar vreau să vă spun că în cartea mea exact asta am uh, spus și eu, ce ați spus dumneavoastră la început. Cu microfon vă rugăm. În țările care se află în afara zonei euro sunt într-o situație foarte dificilă, sunt și înăuntru și în afară. Uh, prin urmare, pledez pentru acele state și mă întreb ce se întâmplă cu cele care decid să rămână definitiv în afara zonei euro. Bun. Și cu asta am încheiat uh, dialogul monetar și trecem acum la audierea Eh, avându-l pe Mario ca președinte al Comitetului European de Riscuri Sistemice. Eh, eh, timpul ne cam presează, da, eu v-aș propune totuși să facem o mică pauză de 5 minute ca să apucăm cu toții și mai ales domnul președinte Draghi să-și tragă sufletul. Da, ultima întrebare. Deci, uh, PPE-ul renunță la ultima întrebare ca să facem această pauză de 5 minute.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 Uh, nu știu unde se duce, poate chiar la Frankfurt. Drept care, acum trecem, uh, îi dăm cuvântul și uh, domnul Draghi ne va face o altă prezentare. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, Stimați deputați, îmi face deosebită plăcere să apar în fața comisiei dumneavoastră astăzi ca să vă informez legătură cu activitățile Comitetului European de Risc Sistemic. După cum știți, sarcina acestuia este aceea de a identifica și monitoriza riscurile sistemice și aceea de a face recomandări de politică pentru a atenua aceste riscuri. Astăzi îmi face de plăcere să vă prezint două noi recomandări ale Comitetului una privind mijloacele de a atenua aceste riscuri cu care s-au confruntat băncile în activitățile lor de finanțare și celălalt pentru a consolida cadrul de reglementare privind disciplinarea fondurilor piețelor financiare din Europeană. Dar înainte de asta, aș dori uh, puțin uh, să vă vorbesc despre situația actuală, iar după aceea voi vorbi despre noile recomandări. Uh, în concluzie, am să vorbesc despre ceea ce face Comitetul pe termen mediu în legătură cu cadrul macroprudențial solid în Uniunea Europeană și interconectarea de aici. O să încep așadar pe o notă pozitivă în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor piețelor financiare în ultimele luni. Spredurile datoriile suverane față de Germania au cunoscut un curs descendent. Unele țări precum Irlanda și Portugalia, au uh, emis obligațiuni suverane pentru prima oară din 2010 și indicatorii generali de riscuri sistemice s-au redus. În plus, fragmentarea uh, geografică a intermedierii financiare, care a caracterizat uh, foarte mult din criza datoriilor în, în Europa, pare să-și piardă din avânt cu fluxurile de depozite încercând, începând să se stabilizeze și dezechilibrele scăzând față de vârfurile înregistrate la mijlocul 2012 deci cam cu 20% mai puțin decât uh, erau în iulie anul trecut. Și, în fine, uh, piețele de mm, financiare bancare arată și ele semne de îmbunătățire, așa cum se arată, printre alte lucruri, de către apetitul din ce mai mare al investitorilor pentru uh, datoriile în euro. Totuși, perspectiva macroeconomică slabă în unele state membre ale Uniunii pot afecta profitabilitatea și nivelurile de capital ale băncilor. Uh, băncile pot întârzia reducerea efectului de levier necesar uh, și uh, curățarea bilanțurilor, exacerbând legăturile macrofinanciare fragile și făcând mai dificilă obținerea de capital. Atunci când uh, dorința de randament este evident uh, opțiunea investitorilor, există o vulnerabilitate rezultată dintr-o uh, reprețuire a riscurilor spontane. Și, în fine, există mai multe motive ca să rămânem prudenți în legătură cu îmbunătățirea piețelor uh, în acest domeniu. În plus, față de riscurile de care vorbeam mai devreme, băncile din Uniunea Europeană au, nevoi, au în continuare nevoi de refinanțare ridicate uh, și în următorii ani și vor continua să depindă de finanțarea băncii centrale. E bine, abordarea acestor provocări reprezintă o condiție esențială pentru a ne asigura că avem un sistem financiar mai bun capabil să susțină serviciile financiare necesare pentru a susține la rândul lor activitatea economică. Din perspectivă macroprudențială, acest lucru include, în primul rând, susținerea reformelor menite să sporească creșterea economică și întărirea dinamicii macrofinanciare, în al doilea rând, continuarea eforturilor de a curăța Uh, bilanțurile bazate pe o evaluare prudentă, transparentă și consecventă a activelor bancare și uh, întărită printr-o revizuire a calității activelor, uh, revizuire coordonată pentru a asigura coerența în întreaga Uniune. Uh, și, în fine, monitorizarea atentă a, a posibile acumulări de fragilități în piețele de credit în scopul întăririi rezilienței sistemului financiar în uh, caz de uh, reducere și, în fine, intensificarea monitorizării riscurilor de finanțare bancară. Acum, ca să uh, detaliez pe ultima temă, permiteți-mi să mă uh, întorc acum la cele două recomandări publicate astăzi. Pentru că ele se ocupă direct de întărirea finanțării băncilor. Să vedem întâi prima recomandare. La ultima mea audiere în fața dumneavoastră v-am anunțat că la întoarcere o să vă prezint rezultatele evaluării comitetului uh, în ceea ce privește vulnerabilitățile referitoare la finanțarea bancară uh, și uh, activele, folosirea activelor ca garanții de către instituții. Deci mă prezint uh, în fața dumneavoastră în acest context și am să menționez riscurile pe care intenționăm să le abordăm și răspunsurile pe care am dori să le dăm. În primul rând, fragilitatea structurii de finanțare a multor instituții de credit. E bine, criza a demonstrat că se bazează foarte mult pe finanțare pe termen scurt, foarte volatilă, și sunt angajate în mod excesiv în uh, transformarea scadențelor. Din această cauză, comitetul recomandă ca instituțiile de credit să-și înainteze planurile de finanțare individuale către supraveghetorilor naționali, așa cum se întâmplă deja în uh, câteva dintre statele membre și ca uh, Uh, autoritatea bancară europeană să coordoneze evaluarea acestor planuri la nivelul Uniunii. Scopul principal este acela de a asigura că supraveghetorii au o vedere de ansamblu atât la nivel național cât și comunitar, asupra capacității sectorului bancar de a-și atinge țintele de finanțare. În al doilea rând, creșterea Uh, acestui uh, dispozitiv de garantare care este folosit uh, de către instituțiile de credit pentru a garanta tranzacțiile financiare, în engleză asset encumbrance. E bine, consecințele aici sunt au două fețe. Pe de o parte, fac ca să fie mai dificil să obțină o finanțare nesecurizată și pot crea mai multe provocări uh, în ceea ce privește gestionarea eh, eficace și supravegherea lichidităților și a riscurilor de finanțare. Pe de altă parte, creditorii pot folosi un set mai mic de astfel de, de active care nu sunt folosite ca garanție în cazul în care instituția intră în uh, neplată. Pentru a reduce aceste riscuri, comitetul recomandă ca instituțiile de credit să monitorizeze și să-și evalueze aceste active la nivel intern, cât și prin mecanisme de guvernare adecvată, în timp ce supraveghetorii trebuie să le revizuiască în mod regulat. În fine, Instituțiile de credit trebuie să transmită aceste informații cu privire la activele lor, atât cele care sunt folosite ca garanții, cât și celelalte. În al treilea rând, nevoia de a extinde bunele practici pentru uh, regimurile obligațiunilor acoperite în întreaga Uniune. Uh, aceste obligațiuni au fost folosite din ce în ce mai mult pentru a finanța instituțiile de credit și ele trebuie um, păstrate ca un instrument financiar de cea mai bună calitate. Armonizarea este într-adevăr dificilă datorită regimurilor juridice naționale, e adevărat, dar comitetul recomandă ca autoritățile să încurajeze convergența la cele mai ridicate standarde. Cea de-a doua recomandare se referă la piețele Uh, monetare uh, acestea care, care reprezintă o uh, parte componentă și ele gestionează în Europa în jur de un milion de miliarde în active, concentrate în câteva țări, și anume Franța, Irlanda și Luxemburg în urma uh, crizei financiare s-a ajuns la un acord internațional cu privire la nevoia de a avea reforme structurale în acest sector și riscurile pe care le abordează comitetul privind riscurile financiare este acela ca să apară o destabilizare de, din, în cartea, din partea investitorilor pe fondurile de piețe monetare. Riscul acesta poate fi mai mare pentru fondurile din piața monetară cu o valoare mm, constantă netă a activelor. Și atunci Comitetul European recomandă ca aceste fonduri să fie transformate în fonduri cu o valoare netă, mm, a activelor, netă variabilă a activelor pe o perioadă de tranziție suficient de lungă. Și, în fine, Comitetul European a mai abordat și alte domenii care își propun, în plus, să contribuie la reducerea riscurilor sistemice referitoare la fondurile de piață monetară, și anume introducerea cerințelor de lichidate explicită, o mai bună, o mai mare transparență și o raportare sporită și informare între autorități. Cu recomandările sale către Comisia Europeană, Uh, Comitetul European privind riscurile uh, sistemice își aduce contribuția la dezvoltarea unei legislații robuste comunitare în acest domeniu. În același timp, recomandările sunt menite să susțină progresul global, așa cum a fost susținut de către Bordul uh, de Stabilitate Financiară, cât și de Organizația Internațională a Titlurilor de Valoare, IOSCO. Consiliul de Stabilitate Financiar, eh, financiar care este eh, contraponderea americană a Comitetului nostru european, a publicat un document consultativ cu același obiectiv, de curând. Și acum câteva cuvinte despre ceea ce intenționăm să facem pe termen mediu. În primul rând, vom aborda interconectarea care există în cadrul sistemului financiar european. Deci dacă ne uităm uh, în viitor, unul dintre zonele cheie de lucru pentru Comitetul European este de a înțelege mai bine rolul acestor interconectări sau rețele, rolul pe care ele îl joacă în ceea ce privește reziliența sistemului financiar. Această interconectare este o dimensiune esențială a riscului sistemic. După cum s-a văzut, după căderea Lehman Brothers, uh, legăturile între instituții și piețe, care într-un mediu bun contribuie la diversificare, e bine, pot uh, conduce la o contagiune amplă într-o situație dificilă. Și asta este deosebit de important pentru Comitetul European, pe măsură ce procesul de integrare financiară a creat o mulțime de legături complexe în cadrul sistemului financiar european. Până acum, Comitetul European privind riscurile sistemice împreună cu Asociația ESMA privind titlurile de valoare și piețele a analizat această chestiune în legătură cu două segmente de piață anume, și anume interconectarea interbancară și uh, contaminarea sau contagiunea în swapul pe riscul de credit. Comitetul European și autoritatea ESMA Uh, sunt pe care să-și finalizeze activitatea în acest domeniu foarte important uh, și uh, putem totuși trage câteva învățăminte și anume cu cât avem o imagine mai holistică a acestor legături, cu atât este mai bine să înțelegem felul în care se transmit șocurile în întregul sistem și cum le putem atenua. Un alt învățământ se leagă de faptul că evaluarea riscurilor sistemice necesită date granulare și la timp în ceea ce privește expunerile bilaterale, în engleză super spreaders, adică acele noduri ale sistemului financiar uh, sau uh, a firmelor cele mai interconectate. În fine, acest tip de analiză poate să aducă tot felul de informații în, uh, baza de, în banca, banca de date a Comitetului European și să asigure o bază pentru un exercițiu de uh, testare a uh, rezilienței la nivelul întregului sistem. Și acum în legătură cu politicile macroprudențiale. Uh, acum un an, în audierea de atunci, am prezentat recomandările Comitetului European în legătură cu mandatul macroprudențial al autorităților naționale. De atunci eh, s-au făcut progrese semnificative. Mai multe țări au luat deja măsuri și au creat eh, comitete cu mandat specific de a monitoriza și de a atenua riscurile sistemice. Unele dintre ele, Germania, Grecia, Malta, țările de jos și Regatul Unit, au, uh, au în vigoare acum uh, noi legi macroprudențiale. Altele, precum Cehia, Danemarca, Franța, Polonia și Slovenia, uh, Uh, au propuneri legislative care sunt uh, examinate de parlamentele lor. Știu că și multe alte țări se pregătesc să ia măsuri asemănătoare. În fine, alte țări, precum Bulgaria, Estonia, Irlanda, Italia și Spania, uh, se consideră că deja răspund acestei recomandări. Comitetul director monitorizează evoluțiile și va da seamă în fața Parlamentului mai târziu. Următorul pas în dezvoltarea acestui cadru macroprudențial este de a oferi autorităților naționale un instrumentar flexibil de instrumente macroprudențiale pentru a se asigura că, odată ce dispun de acesta, vor putea să prevină aglomerarea de riscuri sistemice. Comitetul European uh, a făcut progrese importante la nivel tehnic, identificând obiectivele primare și secundare ale acestei politici macroprudențiale, cât și o listă informativă de instrumente care trebuie să fie disponibile pentru a atinge toate aceste obiective și cred că voi fi în măsură să vă dau seama pe această, pe această temă la una dintre următoarele audieri. După cum știți, există Uh, sunt în lucru, sunt pe care de a fi finalizate unele acte legislative importante. Și mă gândesc la pachetul CRD-CRR, uh, regulamentul și directiva privind cerințele de capital, cât și regulament, proiectul de regulament privind mecanismul de supraveghere unic, care uh, cere uh, cooperarea strânsă cu Comitetul European. Și, în fine, cele două regulamente care stau la baza Comitetului Director vor fi uh, transmise spre analiză la sfârșitul anului. Uh, Așadar, și ținând seama de toate aceste evoluții instituționale noi, comitetul uh, director este la dispoziția dumneavoastră ori de câte ori este nevoie. Mulțumesc foarte mult. Sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Mulțumim tare mult. Este foarte, foarte interesant ceea ce ne-ați spus. Poate că aș putea să vă ofer și eu informații cu privire la CRD 4. Noi încercam uh, să includem în acest uh, în această directivă folosirea activelor ca garanții și cred că am avut deja succes în demersul nostru. De asemenea, încercăm să ne asigurăm că obligațiunile acoperite sunt într-adevăr de cal- calitate, că respectă anumite condiții. Acum, în ceea ce privește cadrul macroprudențial, uh, mi se pare că ceea ce se vehiculează la nivelul CRD4 este extraordinar de restrictiv și uh, prevederile acestei directive ar uh, duce la ne putința de a utiliza toate acele instrumente despre care vorbeați dumneavoastră. Dar haideți să trecem la întrebări. Domnul uh, Hockmark, numele PPE. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Draghi, vreau să mă refer la două lucruri. În primul rând, care considerați că este echilibru între băncile domestice și cele din state terțe? Vreau uh, să aflu din partea dumneavoastră, pentru că aceasta este una dintre temele cu care ne, ne, ne una dintre temele pe care le discutăm noi acum uh, în cadrul comisiei. Deci vreau să aflu de la dumneavoastră care este părerea dumneavoastră cu privire la echilibru între activitățile domestice și cele internaționale ale diferitelor uh, bănci. În al doilea rând, Ce am observat noi? Că mecanismul uh, de soluționare se bazează pe o unică monedă. S-ar putea ca acest, uh, acest mecanism să poată avea drept uh, bază mai multe monede. Oare nu considerați că această, această direcție pe care o ia discuția ar putea genera noi riscuri sistemice? Iată, de data asta n-am niciun fel de zicală suedeză pe care să vă o transmit, dar cine știe, poate îmi vine ceva în minte. Acum, în ceea ce privește domestic internațional, eu cred că acum trebuie să ajungem la un acord cu privire la cotele pierdute. Asta în primul rând. În al doilea rând, oricum am încercat noi să creăm mecanismul, intenția noastră nu este aceea de a distruge piața unică, nici pe departe. Deci, <laughs> eu nu cred că faptul că avem diferite autorități de soluționare uh, ar putea genera riscuri sistemice, autorități de soluționare a crizelor bancare. Dar bineînțeles că obiectivul nostru nu este acela de a slăbi piața unică. Tocmai de aceea vom încerca să găsim soluții care să țină cont clar de realitatea actuală și realitatea actuală are la bază piața unică, dar în același timp realitatea ne arată că există și state care nu vor uh, face prea curând parte din zona euro. Deci vom ține cont de toate acestea. Bine, dar Există o mare interdependență între bănci. Și tocmai de aceea eu, eu spun că existența unor regimuri diferite de tratare, de, de, de soluționare a crizelor ar, s-ar putea transforma într-un risc. Elisa, în numele socialiștilor și democraților. Obrigada. Mulțumesc. Consider că Principalul risc sistemic care a zdruncinat zona euro a fost datoria publică. Acum uh, lucrurile s-au mai stabilizat prin intervenția de, de vara trecută cu aceste OMT-uri. Dar vă întreb dacă, dacă soluția este destul de solidă pentru a rezolva problema datoriei publice restante cu care vor rămâne unele țări după procesul de ajustare și dacă nu, ce soluții se pot da pentru mediu, pe, pe termen mediu sau lung. Apoi, în ceea ce privește sistemul bancar, se discută acum raportul Lecain riscurile sistemice, se încearcă diminuarea acestora prin punerea în aplicare a recomandărilor din raportul Likainen. Și dați fiindcă răspunderea noastră este de a evita riscurile sistemice, cum percepeți dumneavoastră o astfel de inițiativă? Thank you. Um, the... Mulțumesc. OMT a dus la scăderea riscurilor cu care se confruntă zona euro. Dar OMT-ul, care are la bază condiționalitățile, trebuie, bineînțeles, să fie însoțit să fie însoțite de acțiuni cât se poate de consistente și eficiente la nivel de guvern. Mă refer la consolidarea bugetară, mă refer la reducerea datoriilor și mă refer la reformele structurale menite a genera competitivitate sporită și eventual creștere economică care să ducă la rândul lor la scăderea datoriilor. Cred că acest uh, sistem al nostru este un fel de punte care trebuie să se bazeze mai apoi pe acțiunile, bineînțeles, uh, ale guvernelor naționale. Raportul Likainen are drept obiectiv crearea unui model bancar în ca, că, cadrul căruia activitățile riscante să fie marginalizate. Important este faptul că această abordare este una care se adresează tuturor statelor. Bine, dar între timp există state care au demarat acțiuni proprii. Acum, important este, din punctul meu de vedere, să convergem spre o soluție unică pentru toate statele, respectiv pentru toate băncile care sunt se aseamănă între ele în Uniunea Europeană. Asta pentru a nu duce la fragmentarea pieței unice. Iată, aceasta este o temă pe care o discută Consiliul, am tot discutat-o și noi, procesul este în curs, uh, și sper din tot sufletul că vom ajunge să avem un uh, set de reguli unic care să ducă la îngrădirea activităților uh, riscante în întreaga Uniune Europeană. O întrebare suplimentară? În momentul în care vorbiți despre creștere, creșterea este variabila fundamentală în uh, succesul la activităților noastre. Noi trebuie să vedem care este situația pe piețile unde există creștere, ceea ce înseamnă să reorganizăm uh, situația taxelor de schimb. Ne puteți da niște direcții mai clare în ceea ce privește rolul ratei dobânzii monede euro, care, uh, de care depinde posibilitatea producătorilor europeni de a se folosi de piețele externe pentru a-și genera creștere. Vă mulțumesc! Thank you. <clears throat> Madam Chair is... Doamna președinte se uită foarte atentă la mine și nu vrea să-mi depășesc uh, timpul acordat. În orice caz, rata de schimb, rata de schimb valutar este importantă pentru uh, stabilitatea prețurilor. Foarte curând vom publica noi proiecții. Și acum vă vorbesc în numele BCE. În orice caz, vă spun că rata valutară nu este neapărat unul dintre obiectivele BCE, dar este un element important care duce la stabilitatea prețurilor. Iar noi, BCE-ul, suntem uh, responsabili de asta. Doamna Gular. Mulțumesc, doamna președinte, pe scurt. În uh, avizul uh, dat de Comitetul Științific al Comitetului privind uh, instrumentul de privind SSM, s-a spus că BCE trebuie să aibă competențe bine definite. Dumneavoastră considerați că articolul 5 al mecanismului de supraveghere este suficient? Este vorba de articolul care vă permite să aveți o posibilitate de control, fiindcă ne dăm seama de natura sistemică a pericolului. Nu știm dacă intervine BCE-ul sau uh, mecanismul de supraveghere național. BCE-ul uh, poate să facă unele comentarii asupra textului uh, Ehm, și dacă ați avea raportorul din umbră privind ehm, acest document al mecanismului de supraveghere unic, eh, este dornic să asculte comentariile dumneavoastră. Mulțumesc. Nu am comentarii în ceea ce privește textul SSM, mecanismul de supraveghere unic. Vreau să vă spun numai că acesta este un pas foarte important eh, pe care l-am luat, l-am făcut cu toții în ceea ce privește progresul înregistrat către o uniune monetară și economică reală și este foarte important numai dacă este un pas ferm. Trebuie să avem o supraveghere strictă nu să fie ceva de fațadă care să ascundă o situație ce nu se schimbă. Situația trebuie să se schimbe. Trebuie să găsim un echilibru între supraveghere națională și supraveghere centrală. Dar situația trebuie să se schimbe. Iată de ce, pe de o parte, am spus încă din capul locului că mecanismul de supraveghere nu e o prăjitură pe care o, o tăiem în bucăți și bucata asta a supravegherii se face la Frankfurt și restul prăjiturii la nivel național. Toți supraveghe, supraveghetorii naționali fac parte din acest mecanism și împreună desfășoară activitatea de supraveghere atât central și, cât și național acest sistem. Deci trebuie să implice toți actorii pentru a putea să-și dovedească eficiența. Să nu uităm că supraveghetorii naționale au uh, cunoștințele și tradiția, precum și competențele necesare pentru a fi eficienți la nivel național. Dar, încă o dată vă spun, dacă uh, Eh, suveranitatea nu este partajată la nivel supranațional în ceea ce privește supravegherea, atunci lucrurile nu se vor schimba și vom rata un prilej extraordinar de a face un mare pas înainte. Vă mulțumesc! Mulțumesc de la eh, deci ECR eh, domnul Bocros. Mulțumesc foarte mult. Am o întrebare precisă privind restructurarea, reabilitarea și reca recapitalizarea băncilor uh, insolvente din Grecia. Uh, este o întrebare practică care are consecințe asupra altor subiecte, fiindcă s-ar putea să creeze un precedent, bun sau rău. În cazul Greciei, după cum bine știți, cele patru bănci mari Uh, au nu numai active negative, ci și unele active bune, nu numai rele. Și înainte de uh, recapitalizare, aceste active bune trebuie să fie vândute. Uh, și astfel de dimensiunea, dimensiunea bilanțului va scădea, deci va fi de nevoie de mai puțin bani pentru recapitalizare din banii contribuabililor până la urmă. Băncile grecești au imperii întregi în Balcani, în România, Serbia, Macedonia, Albania, în Bulgaria, care sunt filiale ce aduc venituri și profituri mult mai mari decât băncile mamă. De ce nu sunt obligate băncile elene să-și vândă aceste filiale pentru a-și reduce dimensiunea și apoi Bineînțeles, e nevoie de mai puțin bani din partea contribuabilor pentru a recapitaliza băncile. În Cipru situația este și mai proastă, fiindcă nu sunt insolvente doar teoretic, ci și practic. Și cred că această discuție este înșelătoare. Vorbim despre o recapitalizare integrală. Atunci de ce uh, nu reducem integral toate um, activele neasigurate și să închidem băncile dacă e nevoie. Exemplul din Marea Britanie și din Irlanda este un exemplu foarte bun. Și vă să am încheiat, domnul președinte. Uh, prego. I'm not sure how exhaustive I can be on uh, nu știu dacă pot să răspund exhaustiv cu privire la Cipru, fiindcă discuțiile sunt în um, desfășurare și nu vreau să pun bețe în roate negocierilor uh, care au loc acum. În ceea ce privește băncile elene, uh, pot să vă spun că Uh, s-a publicat raportul de recapitalizare cu uh, cifrele legate de toate nevoile de capital ale băncilor și băncile trebuie să finalizeze procesul de recapitalizare până în aprilie 2013. Deci, dacă au aceste active, atunci se va ține cont de ele cu siguranță. Pentru a-și uh, stabili apoi rata de, de capital. Apoi, pentru băncile principale s-a dorit rec recapitalizarea la un nivel de, de 9%, CT1. Și apoi, pentru eligibilitatea acestor patru bănci principale, ea a fost restaurată de la 16 ianuarie anul acesta. 50 de miliarde de euro au uh, fost acordate pentru politicile, de, uh, o, politicile monetare. Acesta este un progres uh, foarte important uh, despre care nu am vorbit mai, mai înainte. Este vorba despre faptul că uh, sumele de creditare pen, pentru situații de urgență arată nivelul de uh, de probleme care se confruntă zona euro și cu situația din, din Irlanda, cu acordul între guvern și Banca Centrală, suma totală pentru situația de urgență a scăzut semnificativ. Vă mulțumesc. Thank you. Um... Mulțumesc. Suntem puțin presați de timp, astfel încât dau cuvântul GUE imediat. Um, domnul Ciuntis. Mulțumesc. Uh, domnule președinte, S-ar putea să vi se pare că este o întrebare care vizează numai Grecia, dar nu este așa. Este o întrebare mai generală care vizează și alte uh, țări. Uh, cu siguranță sunteți la curent cu dezbaterea um, stârnită de comentariile doamnei Lagarde și alte comentarii în care s-a spus că programul din Grecia era greșit, fiindcă calculele erau greșite. Și coeficienții erau calculați greșit. De ună zi, Oli Ren le-a spus miniștilor de finanțe din statele membre și dumneavoastră că chestiunea multiplicatorilor este limitată ca efect în timp, astfel încât aceste discuții nu uh, are rost. Nu intru acum în amănunte ceea ce privește multiplicatorii aleși greșit, dar pentru că și foarte bine despre ce vorba, dar am o întrebare. BCE-ul este ultimul membru al Troicăi care nu și-a manifestat poziția cu privire la multiplicatori. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră aveți cunoștințele tehnice necesare sau doar uh, femeiul beneficiază de acestea. Studiul cu privire la multiplicatori uh, vizând Grecia și alte țări uh, este corect sau nu? Vreau să vă spun că președintele BC este mai în măsură să vă răspund aceste întrebări decât președintele uh, Comitetului European de Risisemi. Dar vă răspund oricum. Sunt de acord cu Liren uh, și cu Cristin Lagarde întru totul. S-a discutat îndelung un uh, lucru care nu putea fi evaluat cu certitudine de plină. Să vă, vă citesc un paragraf. În ceea ce privește multiplicatorii fiscali, este foarte important să se știe că motivele recesiunii nu uh, se bazează pe multiplicator, ci pe programul în linii mari, precum și unele întârzieri de aplicare la, care au subminat încrederea națională și internațională. Deficitul ridicat al Greciei de uh, peste 215% în, în, din PIB în 2009 uh, a necesitat măsuri de ajustare fiscală. Apoi, suma ajustării fiscale a fost redusă și calendarul ajustării a fost, uh, a fost mărit cu 2 ani. Iar uh, partenerii europeni și de credit au făcut multe concesiuni în ceea ce privește datoria Greciei. Programul revizuit uh, corespunde rezultatelor revizuirii din luna ianuarie am încheiat citatul astfel încât nu avem motive să, să reanalizăm situația, nici în ceea ce privește ajustarea fiscală. Iar uh, așteptăm cu nerăbdare ca guvernul să aplice programul așa cum a fost convenit. Deci cam atât putem spune despre multiplicatori. Vreau să vă spun că s-a discutat uh, la nivel tehnic uh, între economiști, femei, la comisie, la BC, acest subiect. Pentru a uh, înțelege situația multiplicatorilor și pentru a ajunge la un acord. Iar la ora actuală, discuțiile nu au fost finalizate. La ora actuală nu vedem niciun motiv de a modifica evaluarea Greciei. Vă mulțumesc. Doamna președinte, ne îndepărtăm, cred, de la subiectele legate de Comitetul de Risc Sistemic, astfel încât haideți să, să reintrăm pe făgașul Comitetului de Risc eh, Sistemic. Dau cuvântul acum domnului Morganti de la FED. Mulțumesc, eh, doamnă președinte, domnule președinte Draghi. Eh, ca locuitor al Toscanei vreau să Vă întreb despre banca de Taschi. O mare parte a problemelor băncii Monte de Paschi au fost uh, cauzate de cumpărarea unei alte bănci în 2007. Uh, un consilier de la banca a spus că problema acestei achiziții a fost faptul că Monte de Paschi nu avea banii necesari pentru a plăti această achiziție. Iar autoritatea de supraveghere ar fi trebuit să, să nu permită această achiziție. Ce părere aveți despre această declarație și de ce nu s-a pus capăt acestei operațiuni de achiziție? Pe de altă parte, prețul de cumpărare a, acestei bănci era mult mai ridicat decât valoarea reală pe piață. Și cred că Goldman Sachs a jucat, a jucat un rol uh, important în, în această tranzacție. Goldman Sachs s-a ocupat și de negocierile între uh, această bancă, Anton Veneta, și uh, banca olandeză ABN HM. Amro. Amro din, uh, uh, din Olanda. Și oare nu este vorba aici de acțiuni ilicite, domnul Draghi? Aici uh, vă citesc declarația Banca de Italia, care a făcut uh, tot ce trebuia, a luat toate acțiunile necesare, aveți uh, publicat de pe site-ul băncii și uh, vă citez aici din declarația unui uh, purtător de cuvânt de la FMI. Banca uh, Italia a luat măsuri oportune și uh, binevenite, necesare pentru a rezolva problemele. Iar uh, în momentul în care problemele s-au acutizat și măsurile au fost luate în uh, acest sens și vă fac, uh, fac trimitere la această declarație la, de la femei. Nu uitați că eu am trimis uh, inspectorii la la Monte di Paschi. Așa cum am spus înainte, haideți să ne întoarcem la chestiuni legate de uh, Comitetul de Risc Sistemic. Da, îmi dau seama că sunt întrebări politice, dar e vorba de o audiere despre Comitetul European de Risc Sistemic, să nu uităm. Mai ai? Nu, ați avut niște întrebări care s-au deviat de la subiect. De fapt, vreau să mai pun încă o întrebare, președinta. Foarte bine, vă rog atunci dacă are legătură cu Comitetul European. Vă rog. Mă întorc la Banca Montepaschi. Președinta nu, îmi pare foarte rău. Am abordat deja această chestiune și am văzut că nu este o chestiune care ține de Comitetul European de Risc Sistemic. Îmi cer scuze. Werner acum. Eu mă întorc la tema discutată. Domnule președinte, vreau să vă mulțumesc pentru descrierea măsurilor luate anul trecut. Am tot vorbit despre îndatorare, care e ridicată, 13 miliarde de euro, dar uh, îndatorarea brută a sectorului uh, bancar este chiar mai uh, ridicată la nivel european, 31 de miliarde de euro, dintre care 9, ceva miliarde de euro uh, rezultă din statele aflate în criză. Și cum ieșim din acest impas? Dumneavoastră dădeați mai multe indicații în acest sens. Pe de o parte, creșterea cerințelor de capital, aceasta ar fi o, o soluție, conform uh, studiilor ar fi nevoie de peste 100 de miliarde de euro în acest sens. Ei bine, în calitatea noastră de președinte CSR, cer, îmi cer scuze, uh, când credeți că aceste fonduri vor putea fi obținute? Vorbeați despre sistemul bancar paralel de asemenea, vorbeați uh, în acest context despre Luxemburg, Fra- Franța și alte state, vorbeați de asemenea despre fonduri și transformarea fondurilor de piață monetară. Ei bine, dați-mi voie să vă întreb dacă aveți uh, recomandări concrete în acest sens. Și în al treilea rând, cum credeți uh, că stau lucrurile în cadrul discuțiilor din Comitetul Internațional de Risc Sistemic. Vă mulțumesc. La prima întrebare, intrarea în vigoare a Basel 3 uh, progresează și e foarte bine așa pentru că uh, s-a dorit evitarea consecințelor uh, negative asupra situației pieței. Bun, uh, sigur că evaluăm uh, calitatea activelor și poziția băncilor uh, în ceea ce privește capitalul lor. Până acum, băncile au obținut capital și rata de capital și acest lucru a, a avut loc prin uh, sporirea capitalului și nu prin uh, reducerea efectului de levier. Următoarea întrebare se, a dumneavoastră se referea la fondurile de piață monetară. E adevărat, aici avem uh, mai multe mm, comentarii. Deci, în ceea ce privește coordonarea cu autoritățile europene, suntem uh, informați în legătură cu discuțiile pe care le poartă cu EFSOC. Deci există contacte la nivel uh, de conducere și există și o misiune uh, care include și organismele de reglementare uh, care conduc lucrările și care vor vizita Statele Unite în luna martie pentru a prezenta lucrările și recomandările Comitetului European de Risc Sistemic. Deci avem uh, uh, un document al Ministerului American de, de Finanțe legat de rezoluție Uh, și Comitetul European pentru Risc Sistemic, cred că într-un oarecare fel putem spune că suntem mult mai avansați uh, în uh, activitatea noastră pe această cale, față de discuțiile care s-au purtat la un moment dat și care, din care reieșea că nu se poate progresa acolo. Și încă o întrebare vorbeam despre evaluarea nulă a obligațiunilor suverane. Noastră a spus la dispoziție un miliard de euro și, din câte știu eu, această marjă de, uh, creată de rata dobânzii a fost folosită pentru cumpărarea unor noi obligațiuni suverane. Deci, iată, această situație nu poate decât să mă facă să vă întreb dacă mai există discuții cu privire la această temă a valorilor nominale nule, egale cu zero. Which would expect... Asta este unul dintre subiectele pe care ne așteptăm să le discutăm la ședința adunării noastre generale și asta foarte curând. Sunt soluții pe termen lung, toate, Uh, și care pot include, include cerința de capital mai stricte pentru obligațiunile suverane. De exemplu, am putea să ne gândim să introducem o ponderare uh, care să nu fie de zero pentru datoriile su- uh, suverane sau să introducem o ponderare a riscurilor macroprudențiale sau să ne gândim la cerințele de diversificare. Putem gândi și la pilonul 3, la cerințele de transparență cu privire la expunere și uh, în ceea ce privește asigurările, includerea și aici uh, a riscurilor din acest sector puteți uh, observăm, observa că analizăm o mulțime de posibile soluții. Situația este foarte complexă și totul, toate aceste idei trebuie introduse, să zicem, într-o perspectivă oarecare perspectivă temporală, dar există și analizăm o varietate de măsuri. Suntem pe deplin conștienți de potențialele riscuri sistemice care există aici. și uh, președinta. Într-adevăr, uh, asta face ca statele membre să discute cu mult uh, interes uh, directiva privind cerințele de capital. cât și uh, regulamentul privind uh, cerințele de capital, pentru că se folosește abordarea Comitetului European de Risc Sistemic pe această idee și mă refeream și la ponderarea uh, de risc uh, zero și, uh, eu știu, abaterile europene de la cerințele Basel III. Acum, domnul Doreman. Mm, mulțumesc. Și eu m-am uh, ocupat de aceste teme uh, și, într-adevăr, tema pe care o dezbatem uh, în această comisie, tema pe care o dezbatem acum, legată de activitățile bancare, de Comitetul European pentru Risc Sistemic, este una extrem de utilă și de necesară pentru buna funcționare a acestor structuri Uh, și, într-adevăr, este util să putem pune la dispoziția băncilor lichiditățile necesare. Uh, ați vorbit despre faptul că cele două activități trebuie separate. Uh, majoritatea comisiei au dorit un sistem cu care să mergem înainte, nu într-o coabitare cu activitățile bancare, cu condiția să existe o autorizație în acest sens la nivel european. Prin urmare, întrebarea mea către dumneavoastră e următoarea. Dumneavoastră, cum vedeți rolul Comitetului European pentru Risc uh, Sistemic uh, și posibila autorizare bancară în acest context. Îmi cer uh, scuze dacă vă dezamăgesc. Uh, nu, nu am abordat această chestiune, dar sper că data viitoare, până data viitoare să vă transmit o poziție în scris privind uh, poziția Băncii Centrale Europene, deoarece Comitetul European nu s-a ocupat de acest lucru. Președinta, vă rog, doriți să reveniți? Bun, se pare că nu. Atunci, ultima întrebare vine din partea socialdemocraților, Udo Bulman. Domnule președinte, vreau să mă refer la directiva privind cerințele de capital 4. Uh, s-a vorbit deja despre obligațiunile suferane. Ei bine, grupul politic pe care îl respre, reprezint eu a spus în cadrul discuțiilor privind uh, CRD4 că uh, Uh, neapărat euroobligațiunile trebuie să beneficieze de această valoare nominală, dacă îmi permiteți. Deci aceasta este calea pe care o considerăm noi a fi cea mai bună și o vom apăra. Acum să trec la întrebarea mea. În cadrul discuțiilor CRD4 vorbim din ce în ce mai mult despre instrumentele de, privind lichiditățile. acel, uh, acea rată de acoperire a lichidităților trebuie să fie scăzută conform uh, Basel 3 Uh, și vreau să vă întreb dacă, într-adevăr, noi, la nivel european, trebuie neapărat să urmăm exemplul Basel 3. Oare n-ar fi cazul să ne detașăm de cele incluse în Basel 3 și să insistăm asupra acelor aspecte pe care, din punct de vedere european, le considerăm a fi importante? Și, în plus, în ceea ce privește flexibilitatea, se dorește mai multă flexibilitate la nivelul uh, Uh, tampoanelor de, de, de capital, acelor uh, bufere de, de capital. Există state care cer uh, această flexibilitate. Pe de altă parte, există și regulile comune ale pieței comune și uh, aceste reguli sunt importante. Nimeni nu dorește, bineînțeles, ca aceste reguli să, să, să fie într-un, într-un fel sau altul atacate. Dar Acum dați-mi voie să vă întreb care este părerea dumneavoastră cu privire la toate acestea. On the, on the first question... La prima întrebare, în legătură cu directiva privind cerințele de capital, cred că uh, ultimul uh, acord pe care l-am obținut pe această temă este unul bun și cred că Uh, s-a și spus uh, așadar în legătură cu necesarul de, de lichidități și organ, uh, domnul Goldman care s-a și exprimat pe această temă și de fapt în acest acord s-a luat seamă de realitatea băncilor din Europa în ceea ce privește lichiditățile și s-a văzut în ce fel uh, acest regulament va reflecta situația lor. Nu trebuie să uităm că unul dintre motivele pentru care piața interbancară nu a funcționat în ultimii 3-4 ani și care este în același timp unul dintre motivele pentru care băncile și-au crescut dependența față de băncile centrale și de Banca Centrală Europeană, este faptul că împrumuturile de interbancare au uh, devenit uh, costisitoare. Uh, ultimul acord de la Basel ține seama de acest lucru și încearcă să modifice necesarul de lichidități în așa fel uh, încât el să rămână în continuare un acord din punct de vedere al regulamentului, dar, pe de altă parte, să nu penalizeze atât de mult piața interbancară cum era înainte. Cealaltă întrebare se uh, referă la consensul pentru a coordona politicile macroprudențiale și Banca Centrală Europeană va funcționa ca un astfel de coordonator. Banca Centrală Europeană împreună cu Banca Centrală de Investiții vor avea sarcini concrete de coordonare pentru a susținând Comisia și Consiliul în deciziile lor. Dacă uh, Uh, a vedea dacă aceste politici macroprudențiale sunt sau nu în conformitate cu piața unică. Și, în plus, uh, avem un dialog constant și flexibil între autoritățile naționale uh, pe baza unei proces de coordonare pentru a um, limita efectul de răspândire. Deci observați că există un astfel de proces și uh, Uh, comitetul joacă un rol aici. Președinta, da, vă mulțumesc foarte mult. Aproape la timp, cu asta încheiem discuția noastră. Pe 8 iulie uh, ne vom întâlni din nou. Vă rog să nu plecați din sală, pentru că mai avem uh, câteva um, lucruri de pus la punct. Hello, everyone. It will take a few... Bună ziua tuturor! Haideți să trecem la anunțuri. Mâine se va schimba uh, sala în care ne vom întâlni. Ne vom întâlni mâine în ASP G 3G5 sau 5G3, îmi cer scuze. Aceasta a fost uh, informația pe care ne-a transmis-o Secretariatul General. Astăzi am, am fi avut nevoie, dată fiind uh, prezența domnului Mario Draghi, de o sală mai mare, dar mâine ne întâlnim în una mai mică. În ceea ce privește trialogurile, am avut trialoguri privind CRD pe datele de 5 și 7 februarie la Strasburg, iar în următoarea, în săptămâna care a urmat, am început uh, dezbaterile tehnice. s-a discutat despre definiția firmelor de investiții, despre ajustările valorilor de creditelor, despre cerințele de acoperire acoperirea necesarului de lichidități, etc. În ceea ce privește lichiditățile, Parlamentul European și Consiliul trebuie să ajungă la o concluzie cu privire la modul în care ar putea fi inclus uh, inputul uh, Comitetului de la Basel, uh, input care ne-a fost ne-a parvenit în decembrie anul trecut. Iată, e momentul să, să evaluăm ce am făcut până acum și uh, ce urmează de, să facem. Mâine are loc următorul uh, următorul trialog. În ceea ce privește fiscalis, pe 13, 30 ianuarie am avut prima întâlnire. Am avut uh, la această întâlnire parte de prezența unor experți din state terțe. Am discutat despre domeniul de aplicare, implicațiile bugetare, de asemenea, și uh, continuă să urmează să ne întâlnim pe 20 februarie pentru a purta o serie de dezbateri de natură tehnică. În ceea ce privește mecanismul unic de supraveghere. Cele șase trialoguri au avut <laughs> loc pe data de 6 februarie la Strasburg. Am reușit să progresăm pe marginea unor art uh, articole. Majoritatea detaliilor politice au fost deja identificate și am reușit să facem progrese și la nivelul uh, aspectelor uh, tehnice. Pe 21 februarie vom avea următorul trialog și, ne vom vorbi, și vom vorbi atunci doar despre regulamentul privind uh, reglementarea pieței bancare europene. Și încă ceva, adoptarea calendarului uh, pe 2013 a ședințelor uh, comisiei noastre. S-a adoptat un nou calendar al sesiunilor plenare ale Parlamentului European și, prin urmare, am, am fost obligat să ne schimbăm și noi calendarul pe 2013, iar acest nou cal- calendar se conține următoarele schimbări. Reuniunile din 90 octombrie vor fi amânate pentru deoarece în această vor fi amântate pentru datele 24 septembrie, toată, întreaga zi, deci de la 9 până la 6 și jumătate și de asemenea ne vom întâlni pe 30 septembrie de la 3 la ora 6 și jumătate. După aceea ne vom reuni din nou pe data de 13 uh, octombrie în cursul după amiezei. Dacă nu există obiecții, atunci acest nou calendar este considerat a fi adoptat. Da, cam atât din partea mea. Ședința de astăzi se suspendă. Ne reunim din nou mâine la ora 9 în sala ASP 5G3. Mulțumesc!